întâlnirea pentru că altfel vom întârzia și nu vom putea recupera această întârziere. Aș vrea la început să spun bun venit tuturor și vreau să vă informez că nu există modificări pe ordinea de zi, cu excepția unei mici schimbări, și anume că din partea României va veni secretarul de stat Răzvan Murganu în locul doamnei Elena Udrea ministru pentru dezvoltare regională. Altfel nu există nicio schimbare în ordinea de zi. De asemenea, vreau să vă reamintesc că întâlnirea este transmisă pe internet. Nu există alte comentarii la această ordine de zi. Atunci trecem la punctul 2 și anume adoptarea procesului verbal al reuniunii din 21-22 martie. Ca de obicei, procesul verbal este disponibil, va fost înmânat, deci la sfârșitul întâlnirii îl vom considera ca fiind aprobat dacă nu există obiecții prezentate în cadrul acestei întâlniri. Doamna Mănescu. Doamna președintă, uh, vreau să vă întreb dacă dumneavoastră vi se pare oportun Vreau să întreb dacă dumneavoastră vi se pare oportun să acceptăm să discutăm, să-l audiem, să avem acest exchange of views cu domnul secretar de stat Murgeanu, în condițiile în care noi am invitat-o în mod expres pe doamna ministru Elena Udrea. Și îmi amintesc că colegul nostru Lambert, pe care nu-l văd deocamdată aici, a precizat în mod expres că ar vrea să aibă acest exchange of views cu doamna ministru și nu cu altcineva. Poate este mai bine să-i așteptăm și pe colegii noștri, ceilalți coordonatori, și să întrebăm dacă, într-adevăr, vrem acest exchange of views în aceste condiții. Mulțumesc, doamna președinte. Domnul Băștinaru. Vreau să declar din start că sunt de aceeași opinie cu coordonatoarea ALDE, dar vreau să vă mai spun următoarele lucruri doamnă preedintă i distini colegi comisia noastră a decis să amâne ă, votarea acestui raport până la momentul la care vom avea o discuie cu ministrul dezvoltării regionale din românia întrucât problemele menionate în raport sunt prea serioase unele din discuiile purtate de ă, delegaia regi în românia cu ministrul dezvoltării regionale cu secretarul de stat din acelai minister cu ministrul afacerilor externe ateptau un răspuns care deocamdată nu a venit. în al treilea rând vreau să vă reamintesc doamnă preedintă că parlamentul european i comisia aceasta i au arătat bunele intenii i disponibilitatea de a discuta cu autorităile române și uh, disponibilitatea de a sprijini autoritățile române în accelerarea capacității de absorbie. vinerea trecută un număr de membri ai comisiei de dezvoltare regională au fost la bucureti i au participat la o conferină pe care dumneavoastră mi ai inspirat o doamnă preedintă hübner privind reforma regională capacitatea de absorbie reforma administrativă în românia. din păcate la acel eveniment ministrul dezvoltării regionale din ara mea nu a participat într o manieră care astăzi iată devine regulă. de aceea sunt de acord cu propunerea avansată de colega mea uh, ramona mănescu cred că putem avea o discuie privitor la situaia nu doar a programelor operaionale ci problema de ansamblu a capacităii de absorbie din ara care tragic este pe ultimul loc în clasamentele de la unu martie în ceea ce privete capacitatea de absorbie atunci când vom avea un ministru responsabil care vine în faa comisiei noastre i din respect faă de această comisie i ne informează. altfel uh, vreau să declar că pe secretarul de stat pe care îl tiu de cincisprezece ani de zile i îl apreciez în mod deosebit nu e nicio chestiune de aversitate personală dar cred că guvernul ării mele trebuie să vină în faa acestei comisii i să facă dovada bunei credine i de asemenea dovada respectului faă de parlamentul european. dacă acasă se poate întâmpla ca parlamentul naional să fie bypassat sistematic prin asumarea răspunderii sau prin blocarea majorităii de a vota nu cred că putem accepta ca i comisia regi să fie prinsă în această capcană. Mulțumesc, doamna președintă. Îmi cer scuze pentru întârzierea. Cred că, într-adevăr, este o situație dificilă în care doamna ministră nu a venit aici la Parlament, deși avem informațiile conform căreia dânsa se află aici uh, în Bruxelles. Nu putem să înțelegem de ce se întâmplă acest lucru. Noi suntem corpul legislativ al Uniunii Europene ne pregătim pentru următoarea perioadă de sprijin și trebuie să controlăm care este situația din România, ce progrese se fac acolo și, într-adevăr, România ne stârnește îngrijorări legate de rata de absorție a fondurilor din, de acolo. Așadar, cred că este adecvat, foarte adecvat ca doamna ministră să vină personal aici la comisia noastră. Dacă astăzi nu mai putem uh, rezolva situația, cred că ar trebui să transmitem acest mesaj în România, să spunem că insistăm asupra prezenței doamnei ministru aici la comisie și să insistăm de asemenea ca dânsa să ne explice de ce nu a venit astăzi aici la comisie. Vă mulțumesc. Thank you very much, uh, Mr. Vă mulțumesc, domnul uh, Luhan și domnul Van Nistelrooy sau invers. Lambert von Nistelrooy, Vă mulțumesc. Iar la ora 5 am primit uh, informația și aceasta este uh, perspectiva mea ca lider al delegației. Am, uh, avem acest uh, raport și cred că ar trebui să-l analizăm și să încheiem acest raport. În, acel, în același timp, am avut și posibilitatea ca doamna ministru, doamna Udrea, să fie prezent aici. Și eu aș spune să mergem înainte cu munca noastră, să analizăm acest raport și apoi, dacă există o posibilitate, însă aici trebuie să uh, punem o întrebare și să vedem, să cerem ceva și să vedem dacă vom obține, deoarece nu putem da ordine unui ministru să vină la noi în uh, comisie. Cred că acest lucru ar uh, putea fi abordat de președintele comisiei noastre, însă haideți să discutăm raportul în prezența reprezentantului Guvernului României, domnul Luhan. Mult vreau să susțin uh, ceea ce spunea domnul Van Nistelrooy. Uh, nu cred că trebuie să focusăm uh, Ehm, direcția noastră spre ehm, cine ne reprezintă guvernul astăzi într o discuție constructivă pe raportul ehm, Comisiei și delegației Parlamentului European în România, ci mai bine cred că trebuie să intrăm în detalii concrete, să vedem care este situația reală în momentul de față în ceea ce privește absorbția în România, care este una satisfăcătoare, spun eu, din punctul meu de vedere, uh, și aș vrea să mai adaug încă câteva chestiuni legate de ceea ce s-a întâmplat în mass media românească în ultima perioadă, și anume câteva acțiuni ale colegilor noștri din uh, grupul ALDE de dezinformare uh, voită a populației în scopuri populiste de a ataca guvernul de dreapta format din Partidul Democrat Liberal și alți membri ai coaliției. De aceea, Cred eu că activitatea noastră în Parlamentul European nu este focusată pe ce se întâmplă la nivel politic și populist într-o țară membră, ci mai mult ar trebui să discutăm pe fond și mi se pare neavenită uh, ideea domnului Boștinaru de a amâna această discuție din cauza faptului că doamna ministru nu este prezentă, ci și-a trimis uh, un reprezentant competent domnul secretar de stat Murgeanu. Vă mulțumesc. Thank you, uh, Jan Albrecht. Mulțumesc, Jan Albrecht. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că Parlamentul European întotdeauna trebuie să găsească un compromis. Și exemplul de astăzi va fi important pentru viitor să pune întrebarea dacă, put, dacă Parlamentul putem, poate să ceară statelor membre să trimită un ministru sau pur și simplu un reprezentant din guvern. Cred că este un caz astăzi care va fi important uh, pe viitor. Până acum, uh, noi am înaintat această cerere unui ministru și ministrul respectiv a decis dacă va veni el personal sau va trimite pe altcineva. Am înțeles că există informații care ne spun că doamna Udra este aici în Bruxelles, însă nu are timpul să vină la această comisie. Cred că ar trebui să clarificăm această situație și um, doamna președintă ar trebui să transmită un mesaj foarte clar că regretăm această situație dacă într-adevăr este adevărat. Însă, pe viitor, cred că decizia legată de cine reprezintă guvernul trebuie să aparțină guvernului. Vă mulțumesc, alte remarci? Dragi colegi, aș dori să fac, uh, să clarific unele lucruri. Desigur, uh, putem invita pe oricine um, adecvat pentru dezbaterea noastră și desigur putem invita și miniștri și pentru această dezbatere am invitat-o personal pe doamna ministru în urma unei decizii a comisiei noastre, am primit o scrisoare din uh, partea doamnei Udrea care ne-a spus că datorită situației uh, neprevăzute i-a cerut uh, adjunctului dânsei, secretarului de stat, să o reprezinte. Apoi, un alt aspect, am legat aprobarea raportului dumneavoastră legat de vizita din, din România, de discuția cu doamna ministru din uh, România. Există, s-a făcut propunerea să nu amânăm acest lucru, ci să avem această discuție în prezența domnului secretar de stat. Cealaltă opțiune ar fi să nu avem această dezbatere și să, să amânăm întreaga uh, discuție. Eu aș sugera să avem totuși uh, discuția astăzi, și schimbul de opinii cu domnul uh, secretar de, de stat Răzvan Murgeanu și eu voi uh, lua contactul cu doamna ministru Udrea pentru a vedea dacă eventual putem găsi o dată în viitor în care să putem organiza un schimb de opinii. Aceasta ar fi propunerea mea. Eventual am putea să votăm dacă nu sunteți, nu sunteți de acord, domnul uh, Boștinaru. I, I will, uh, rather be... Doamnă președinte, eu aș uh, fi tentat să accept propunerea dumneavoastră, însă un lucru ar trebui să fie clarificat. Poate cineva din această sală să ne spună dacă dumneavoastră puteți să ne spuneți uh, dacă știți că doamna Udrea se află în uh, Bruxelles sau nu. Pentru că dacă este în Bruxelles, a fost invitată la Comisia Regii și nu vine, este un lucru absolut inacceptabil. Eu îmi doresc să discutăm în cele din urmă raportul uh, referitor la România, deoarece acesta are concluzii foarte clare. Însă se pune întrebarea dacă comisia noastră poate accepta această situație fără să-și piardă credibilitatea. Mm, pot să vă spun că nu știu exact dacă doamna ministru se află aici în Bruxelles. Poate știe altcineva și dorește să ia cuvântul să clarifice situația. Deci nu știm. Domnul Boștinaru, poate am putea să întrebăm biroul domnului comisar Han și poate o să aflăm că are loc uh, acolo o întâlnire astăzi. Doamna președinte, dar cred că vom clarifica acest lucru mai târziu. Pe ordinea de zi, acum ar trebui să discutăm acest punct, deci trebuie să luăm această decizie. Vom avea schimbul de opinii cu domnul secretar de stat și discutarea raportului. Deci suntem de acord cu acest lucru și apoi detaliile le vom, le vom clarifica. Scrisoarea pe care am primit-o este una um, foarte politicoasă, se face referire la situația care a apărut. Deci, nu cred că trebuie să mai votăm. Mai există un punct pe ordinea de zi înaintea acestei uh, discuții. Este vorba de punctul 4. Este vorba de um, avizul domnului Surian, nu domnul Lohan. Pentru a clarifica situația, ieri, cu o oră în urmă, înainte de a mă urca în uh, avion, am discutat cu doamna ministru Udrea și dânsa nu se află în Bruxelles. Și aș dori să întreb pe doamna Crel de unde are această informație. Credeți-mă, nu este la Bruxelles. Am discutat cu dânsa o oră înainte de a morca în avion. Vă mulțumesc, așadar considerăm, plecăm de la premisa că doamna Udrea nu se află în Bruxelles. Trecem la domnul Surian. Lasă-l dacă poți să ne faci o introducere scurtă. Vă duceți aminte că am avut o discuție largă data trecută pe marginea acestui punct. Ai cuvântul acum, Laslo. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák, én viszont Brüsszelben vagyok, úgyhogy valóban lehet. Dragi colegi, eu uh, sunt în Bruxelles astăzi și putem să discutăm acest punct de pe ordinea de zi. Foarte succint, în fața noastră avem un text în care sunt rezumate sugestiile în cinci puncte. Acestea sunt uh, propunerile pentru Comisia pentru Bugete. Ce dorim să spunem este următorul. Dorim să cerem în ceea ce privește politica de coeziune și instrumentele financiare în acest domeniu, trebuie să existe angajamente ferme în acest domeniu. Din păcate, nu putem să discutăm despre cifre în acest moment, însă aceste cinci puncte principale reflectă foarte bine îngrijorările legate de politica de coeziune. Este vorba de îngrijorări exprimate de actorii care sunt responsabili pentru punerea în aplicare a politicii de coeziune. Suntem conștienți, desigur, de faptul că politica de coeziune trebuie să fie pusă în aplicare în acest cadru care durează șapte ani și de curând am ajuns la un punct culminant în acest, în, în acest cadru și în uh, acești ani 2012-2013 se, am atins acest vârf de plăți. Foarte importantă este în acest context uh, finanțarea strategiei 2020. Desigur, obiectivele strategiei uh, Uniunii Europene 2020 nu sunt foarte îndepărtate de obiectivele politicii de coeziune. Cu toate acestea, aș dori să subliniez faptul că nu este vorba până la urmă de obiective identice. Din perspectiva strategiei uh, de la Lisabona, nu are nicio importanță ce regiune și ce stat membru va primi noi fonduri, însă, din perspectiva noastră, este foarte important ca regiunile înapoiate să poată progresa. Deci, din acest punct de vedere, aceste obiective sunt uneori similare, însă nu sunt uh, absolut identice și nu putem să permitem să ajungem în situația în care politica de coeziune să fie total subordonată strategiei de la Lisabona. În același timp, trebuie să ur- urmărim uh, îndeaproape și punerea în aplicare a strategiei de la Lisabona. Apoi, avem o responsabilitate împărtășită față de contribuabilii europa- europeni din uh, din punctul de vedere al punerii în, în aplicare și a implementării uh, fondurilor în, la momentul potrivit. Statele membre, ministrii care au, uh, care au fost uh, prezenți la, la discuții, au înțeles că trebuie să um, folosească aceste instrumente în direcția cea bună și sunt sigur că regiunile înapoiate vor reuși să facă uh, progrese. În ceea ce privește țara mea, pot să vă spun că în ultimele luni uh, plățile s-au triplat, lucru care dovedește faptul că dacă există responsabilitatea necesară din partea statelor membre, se ajunge la bune rezultate. Dorim să sprijinim de asemenea transparența și implementarea simpli, simplificată și am făcut această cerere comisiei. În ceea ce privește calendarul, dacă în această săptămână, pe data de 14, există acest termen uh, în ceea ce privește înaintarea amendamentelor, sper că nu mă înșel asupra acestei date, și dacă apoi uh, în uh, decursul întâlnirii noastre din 25-26 mai vom accepta, vom adopta acest raport, aș dori să vă spun că săptămâna viitoare, pe 18 aprilie, Comisia va va prezenta o comunicare um, cu ideile pe anul 2012. Eu sunt uh, coordonator uh, și în Comisia pentru Bugete și voi participa în această calitate la întâlnirea în care Comisia va prezenta această comunicare și poate chiar uh, voi um, amenda textul pe care îl avem acum în față. Nu pot însă să vă spun în acest moment în ce sens vor merge aceste amendamente. Dacă voi susține propunerea făcută de comisie sau dacă voi cere uh, amendarea și modificarea acestei propuneri. Însă, întotdeauna a existat, a existat posibilitatea înaintării acestor amendamente orale, la fel este cazul și acum. Și voi discuta cu coordonatorii pentru a vedea cum vom putea ajunge la un text care să fie sprijinit. Mulțumesc, doamna președinte. Îți mulțumesc, Laslo. Acum dau cuvântul raportorilor din umbră și vă rog dacă puteți să fiți cât mai succinți, deoarece suntem deja în întârziere. Am discutat această temă cu trei săptămâni în urmă, deci raportorii din uh, umbră doresc să iau cuvântul. Mulțumesc, președinte. În primul rând, dați-mi voie să mulțumesc domnului raportor pentru acest raport scurt și la obiect, dar care conține și unele sugestii foarte utile. Sunt de acord, mai ales cu faptul că politica de coeziune este importantă pentru uh, viitor, pentru că avem nevoie de locuri de muncă și creștere în toate statele membre. La aliniatul 1 Cred că ar trebui să menționăm faptul că programul, programele pentru 2007-2013 ajung la viteza de croazieră, să spunem așa, și că s-ar putea crește uh, alocările Uh, în regiunea din care vin eu, deja am ajuns la 80% din uh, sumele alocate, deci ajungem la o așa numită viteză de croazieră, am putea spune asta. La punctul 2, cred că raportorul are dreptate când spune că acceptăm obiectivele 2020 ca fiind importante, dar nu cred că ele ar trebui să fie singurul nostru obiectiv, pentru că știm că toate regiunile au priorități diferite și ar trebui să le acordăm flexibilitatea de a decide ce obiective au Multele vor include, multe regiuni vor include 2020, dar trebuie să poată fi ele în situația de a alege. Apoi la aliniatul 5. Suntem cu toții de acord că avem nevoie de resurse adecvate pentru politica de coeziune și este corect acest lucru, însă ar trebui să spunem asta, ar trebui să spunem că pentru că ajungem la viteza de croazieră, ă, statele membre și regiunile își cresc alocările. Deci avem nevoie de mai multe uh, re, uh, resurse pentru politica de coeziune pentru 2012. Ar trebui să spunem și asta. Vă mulțumesc. Mai dorește cineva să intervină? Nu. Trecem la François Alfonzi. Mulțumesc, doamna președinte. Foarte pe scurt. Noi suntem de acord cu principiile acestui raport, în special în legătură cu importanța de a atrage atenția Comisiei de Buget uh, în legătură cu nevoia de a avea credite din ce în ce mai mari uh, în fiecare an, pentru că ne, ajung, ne apropiem acum de perioada de îndeplinire a proiectelor și dacă vom uh, scădea creditele, vom ajunge la o situație de blocaj. Este important de subliniat acest lucru în avizul nostru. De asemenea, aș dori o simplificare a procedurilor. Există o întrebare pe care aș vrea să o adresez raportorului în legătură cu proiectele pilot și dacă nu consideră că în acest aviz ar trebui să ne gândim la ceva pentru ca aceste proiecte să fie luate în considerare. Mulțumesc. Uh, thank you uh, very much. Uh, Patrice Vă mulțumesc. Patrice Tirolian. Uh, <coughs> mes chers collègues, d'ici Dragi colegi, până în 2014 Uniunea Europeană va avea 272 de regiuni. În cadrul unui referendum în 2009, uh, teritoriul Maiot a hotărât să treacă de la uh, posibilitatea de teritoriu ultraperiferic în cadrul articolului 153 cu unanimitatea Consiliului. De aceea, în condiții de preaderare, se va implementa această decizie. Vom avea nevoie de un nivel foarte mare de absorpție în aceste teritorii încă de la începutul următoarei perioade de programare. Pentru aceasta este absolut nevoie ca încă de la anul să avem un instrument care să pregătească, în special din punct de vedere tehnic, implementarea viitoarei politici de coeziune. Comisia noastră, care are o responsabilitate directă în legătură cu acest drept la Parlamentul European. Va trebui să ducă această luptă în Parlament în cadrul negocierilor bugetare. Vă mulțumesc! Uh, mulțumesc. Nu văd că ar mai vrea cineva să intervină. Aș dori să îl întreb pe Laslo dacă dorește să facă niște comentarii de încheiere sau nu. Uh, uh, mulțumesc, doamnă președinte. Stimați, stimați colegi, am impresia că uh, ceea ce a spus raportorul din umbră din partea, socialiști, din, din partea socialiștilor este uh, exact intenția textului. Poate putem schimba puțin formulările, dar exact asta doream și eu să exprim. În ceea ce privește uh, unele regiuni Uh, mai noi care se vor alătura în viitor, noi spunem că putem trece podul dacă am ajuns la râu. Dacă nu este pe ordinea de zi, nu putem să mobilizăm bani pentru viitor. Oricum, este însă un, uh, un argument important pe care trebuie să-l luăm în considerare. Însă, un lucru pe care nu l-am menționat uh, la început a fost că proiectele pilot sunt foarte importante și că ar trebui să învățăm din ele. Anul trecut, dacă informațiile mele sunt corecte, am avut 20 de propuneri, dintre care 6 au fost s-au bucurat de succes și acestea sunt prevăzute în bugetul pentru anul acesta. Rog pe uh, toată lumea, pe oricine care a câștigat un astfel de proiect uh, anul trecut uh, să verifice ce s-a întâmplat între timp. intenția raportorului este să continuăm acest lucru. Ar fi un fel de prioritate curentă. Iar apoi vom vedea ce loc rămâne pentru noi proiecte pilot. Acestea ar trebui să fie gata în mai, dacă dorim să le prevedem în primul pachet al doamnei Balzani și să avem o primă verificare din partea Comisiei. După cum știți, acesta este secretul succesului. Dacă propunerile sunt pregătite, vă rog să le depuneți cât se poate de repede. Iar dacă veți fi atât de amabil încât să mă informați cu privire la planurile dumneavoastră, aș fi foarte, mulțumesc, foarte mulțumit. Aștept amendamentele dumneavoastră și uh, asigur coordonatorii că vom coopera astfel încât să avem un text care să se bucure de sprijin. Mulțumesc, Laslo. Înțeleg că putem să ne gândim să invităm pe cineva de la DigiRegi să ne ofere informații cu privire la proiectele pilot. Vom discuta cu Laslo care ar fi cel mai bun program pentru asta. Singurul lucru pe care trebuie să-l decidem astăzi este termenul pentru amendamente. Eu propun să fie 15 aprilie la prânz, la ora 12. Deci, încă o zi față de termenul uh, spus, uh, menționat de Laslo. Mulțumesc, stimați colegi. Acum aș dori să îl invit pe domnul secretar de stat să ia cuvântul. Propun să îi dăm cuvântul pentru a face o prezentare introductivă, iar apoi îl vom asculta pe Lambert în calitate de lider al grupului care a vizitat uh, uh România să ia cuvântul, iar apoi vom avea un schimb de opinii. So we start with, um, State Secretary, uh... Începem așadar cu domnul secretar de stat Răzvan Murgeanu. Vă rog, aveți cuvântul. Oh, sorry. It's okay. It's okay. <laughs> For the beginning, I'm very honored that... Mulțumesc. În primul rând, dați-mi voie să vă spun că sunt foarte onorat să mă aflu în fața dumneavoastră, una dintre cele mai importante comisii a Parlamentului European. În al doilea rând, aș dori de la bun început să vă spun că o reprezint aici pe doamna ministru pentru dezvoltare regionale, regională uh, și turism și pot să discut numai planul uh, regional operațional. Este vorba de fondurile acordate României pe perioada 2007-2013. De la bun început, aș dori foarte clar uh, să vă spun că putem discuta numai acest uh, uh plan operațional și nu situația generală a țării mele. programele operaționale regionale reprezintă circa nouăsprezece din alocarea bugetară două mii șapte două mii treisprezece pentru românia prin fondurile structurale și de coeziune. evoluția planului operațional se încadrează în graficul de derulare planificat în anul două mii șapte odată cu aprobarea programului din punct de vedere al contractării și plăților plăți efectuate în cadrul programului operațional regional plăți totale reprezentând Fondul European de Dezvoltare Regională, cofinanțarea de la bugetul de stat și prefinanțări efectuate în cadrul programului până la data de 1 aprilie 2011, 3 milioane de mii de lei, aproximativ 751 milioane euro, din care aproximativ 20% din bugetul FEDER alocat pentru perioada 2007-2013 valoarea fondului european de dezvoltare regională din declarațiile transmise autorității pentru certificarea plăților este de trei sute treizeci și nouă milioane euro și reprezintă nouă zece din resursele alocate pentru perioada două mii șapte două mii treisprezece fondul european de dezvoltare regională rambursat de către comisia europeană este de două sute sorry, sorry, sorry, sorry. ok, sorry. Fondul European de Dezvoltare Regională, rambursat de către Comisia Europeană, este de 248 de milioane de euro și reprezintă 6,7 din sumele alocate pentru perioada 2007-2013. Până la sfârșitul anului 2011, Autoritatea de Management a Planului Operațional Regional și-a propus ca ținte de absorpție următoarele. Fondul European de Dezvoltare Regională, cuprins în declarații de cheltuieli transmise autorității pentru certificare și plăți, 735 milioane euro, reprezentând 19,8 din sumele alocate programului. Sorry. Ich bitte um Entschuldigung. Da Îmi cer scuze, dar uh, uh interpreți îmi cer scuze, dar uh, interpreții, dacă citiți atât de repede, nu vor putea să uh, traducă chiar toate cifrele. Ar fi poate util dacă ați putea trimite o copie în uh, cabinele interpreților, astfel încât cifrele să le uh, stea la dispoziție. All this data are public, so... Toate aceste date sunt publice, le puteți avea, bineînțeles. și voi trimite aceste date comisiei dumneavoastră în curând. Fondul, Fondul European de Dezvoltare Regional rambursat de către Comisia Europeană este de 678,3 milioane euro, reprezentând 18,2 din sumele alocate programului proiectele contractate în cadrul planului operațional regional total program operațional regional alocări totale două mii șapte două mii treisprezece sută doi șaptezeci și patru milioane lei respectiv patru miliarde trei sute zece milioane euro. Total contracte semnate de la lansarea programului 1231 în valoare totală de 14,1 milioane lei, reprezentând 3,337 miliarde euro. Valoarea Fondului European de Dezvoltare Regională a contractelor semnate de la lansarea programului 9,1 milioane lei, 9.000, scuzați-vă, milioane lei, aproximativ 2 miliarde 163 2 miliarde 163,4 milioane euro, reprezentând aproximativ 60% din sumele Fondului European de Dezvoltare Regională alocate pentru perioada 2007-2013. Aici aș vrea să fac o scurtă paranteză Noi, în anul acesta, vom încheia contractarea pe tot ce înseamnă planul operațional regional. La ritmul la care se merge, la sfârșitul acestui an, de fapt în septembrie, probabil că, sau cel mai probabil că vom termina toată contractarea pentru planul operațional regional. Vreau să vă spun că în momentul de față noi avem, sigur, 4,3 miliarde de euro în management, dar avem proiecte de peste 11 miliarde depuse. Proiecte depuse de peste 11 miliarde. Valoarea Fondului European de Dezvoltare Regională a proiectelor depuse de la lansarea programului sunt șapte sunt aproape opt miliarde de euro reprezentând două sute unsprezece nouă din sumele feder alocate pentru perioada două mii șapte două mii treisprezece din păcate noi nu putem să mergem decât până la o sută cincizeci să le facem dacă vrei partea de aprobare tacită pentru că după ce depășesc o sută cincizeci nu mai intră în calcul pentru a fi aprobate și nu mai intră în evaluare. Lucrând cu administrațiile locale, lucrul acesta a făcut ca apetența administrațiilor locale către depunerea de proiecte să crească vertiginos. Dacă în, la sfârșitul lui 2008, în decembrie 2008, nu aveam decât patru contracte în valoare de 42 de milioane de euro, iată că acum, la luna a treia a anului unsprezece avem suma pe care v-am spus-o de aproape 3 miliarde 300 de, de mii de euro în management, practic în contractare, contractate, ceea ce este o creștere exponențială. Sigur, mie mi-e ușor să vorbesc despre chestiunea aceasta, pentru că la rândul meu eu vin dinspre administrația locală și cred în continuare că administrația locală este cheia de boltă a dezvoltării României. planul de măsuri prioritare pentru consolidarea capacității de absorbție a fondurilor structurale și de coeziune. În luna decembrie 2010, președintele Comisiei Europene a adresat o scrisoare președintelui României și primului ministru, prin care atenționa asupra nivelului redus de absorbție a fondurilor structurale și de coeziune și propunea autorităților române două măsuri prioritare – elaborarea unui plan de măsuri excepționale pentru accelerarea absorbției și nominalizarea unui coordonator național la nivel înalt pentru care, între altele, să își asume planul de măsuri și să fie responsabil de stricta sa implementare dg regio a subliniat necesitatea unui plan riguros bazat pe o analiză pertinentă i cuantificată a problemelor majore i care să stabilească măsuri concrete cu termene i responsabilităi precise. de asemenea dg regio a insistat asupra rolului autorităii de control a instrumentelor structurale de coordonator al elaborării i implementării planului autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale acis a demarat în luna ianuarie două mii unsprezece elaborarea planului de măsuri prioritare pentru consolidarea capacității de absorbție a fondurilor structurale și de coeziune. Pe scurt, PMP. O primă variantă a acestui plan a fost discutată cu responsabilii DIGIREGIO Regio în cadrul reuniunii anuale a autorităților de management din România din 3 februarie anul curent varianta revizuită pe baza observațiilor Comisiei Europene a fost transmisă Comisiei Europene pe data de 3 martie, iar pe data de 15 martie s-au trimis și comentariile părții române asupra observațiilor primite din partea Comisiei. Finalizarea planului se va realiza în cursul lunii aprilie a acestui an. În vederea întăririi rolului de coordonare în procesul de implementare a acestui plan, prin ordonanța de urgență a Guvernului din 26, numărul 26 din 17 martie, ACIS se organizează ca departament în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în subordinea directă a primului ministru. Planul de măsuri va reprezenta foaia de parcurs pe termen scurt și mediu pe care Guvernul României se angajează să o implementeze în strânsă cooperare cu Comisia Europeană obiectivul general al acestui plan îl constituie abordarea problemelor i deficienelor care afectează în cea mai mare măsură procesul de implementare a fondurilor structurale i de coeziune în vederea eliminării sau reducerii semnificative a barierelor din calea absorbiei. planul este structurat pe apte direcii principale de aciune în cadrul cărora pornind de la analiza situației actuale au fost identificate măsuri prioritare în scopul eliminării sau reducerii semnificative a barierelor din calea absorbției. 1. Managementul ciclului de proiect de către structurile responsabile de implementare al programelor operaționale. 2. Aspecte financiare privind gestionarea programelor operaționale și a proiectelor. 3. Achiziții publice și contracte, contracte subsecvente patru abordarea activităților de control și audit cinci influența instituțiilor și procedurilor externe sistemului de gestiune a instrumentelor structurale asupra procesului de evaluare contractare și implementare a proiectelor șase asigurarea unei capacități administrative adecvate a structurilor responsabile de implementare a programelor operaționale. șapte capacitatea și responsabilitatea beneficiarilor. Pe termen lung, implementarea acestui program trebuie să creeze condiții necesare realizării țintei stabilite prin cadrul strategic național de referință 2007-2013. Absorpția a cel puțin 90% din fondurile structurale și de coeziune alocate României. Pentru anul 2011, chiar dacă unele dintre măsurile incluse în plan vor avea doar efecte parțiale, este obligatorie atingerea unor ținte ambiioase de absorbție, astfel încât să se reducă presiunea enormă din anii două mii doisprezece două mii cincisprezece prin atingerea acestor ținte, la sfârșitul anului două mii unsprezece volumul plăților de fonduri ale uniunii europene către beneficiari se va situa între douăzeci și douăzeci și cinci vă Uh, Vă mulțumim foarte mult. Lambert? Mulțumesc. mulțumim, domnule secretar de stat, pentru informațiile oferite. Am uh, efectuat o vizită foarte pozitivă în România, am discutat uh, cu diferite autorități, uh, cu miniștri, am vizitat șase regiuni și reprezentanții autorităților locale din diferite părți ale țării. Am văzut infrastructura, dar și proiecte sociale, proiecte ce țin de romi, locuințe, gestiunea deșeurilor, um, zona zonatei Dunării. O vizită pozitivă, așadar. Și am avut uh, foarte mult uh, spațiu de manevră pentru a aborda subiectele pe care le-ați menționat și dumneavoastră, și anume uh, rata scăzută de absorpție și probleme ce țin de cauzele acestei rate scăzute. Este vorba de cofinanțare, oare sau de alte aspecte există probleme cu um, cerințele birocratice. Așadar, după părerea mea, această vizită a fost foarte pozitivă, ne-a permis să avem o viziune mai bună. Tocmai la această vizită am putut să vedem, să încercăm să ne îmbunătățim propria noastră abordare. Și domnul secretar de stat s-a referit la asta. Este vorba de Uh, priorități, despre așa, uh, aceste uh, planuri de acțiune care au fost menționate. Acum urmează să vedem ce ar trebui să se întâmple în viitor. Poate că este prea devreme să vorbim despre asta, dar împreună cu Comisia pot constata, pot constata că împreună cu Comisia se lucrează mai țintit uh, Uh, pentru a se obține o rezultate mai bune la diferite niveluri. Am fi avut mai multe întrebări pe ordinea de zi la acest punct. De exemplu, participarea autorităților locale. Aceasta ar trebui să fie consolidată. S-a spus că este foarte uh, fragmentat tot, că nu există o cooperare la, în diferitele regiuni în comparație cu Polonia, de exemplu. Există uh, mai puțin uh, progres în ceea ce privește așadar aceste autorități de la nivel local. Poate ar trebui să există o mai bună cooperare cu administrațiile regionale. În plus, am uh, discutat și aspectele uh, etniei rome. Săptămâna trecută, Comisia Europeană a uh, prezentat noul cadru pentru acest, uh, această temă. Însă dacă uh, analizăm fondurile alocate construcțiilor de locuință și din, uh, din fondul regional, ne întrebăm dacă aceste fonduri sunt utilizate în mod corect. Uh, Bineînțeles, există dorința administrațiilor locale, mai ales în uh, zona Timiș, să uh, acționeze în acest sens și există exemple bune. Exemple care ne arată cum uh, se pot, poate lega construcția de locuințe pentru anumite grupe de populație cu proiecte de educație. Bineînțeles, uh, vizita noastră a fost primită cu foarte mare ospitalitate Um, deci uh, a fost un aspect pozitiv, dar ne-am uh, uh, confruntat așadar cu diferite teme. Ați spus că există un acord între Comisia Europeană și Român România cu privire la acest plan de acțiune. Putem să discutăm separat acest lucru? Împreună cu reprezentanții ai Comisiei și cu reprezentanți la nivel înalt din România, astfel încât acest program să fie parcurs suntem uimiți uh, cu privire la uh, perioada 2014-2020. Se discută despre finanțare și de fiecare dată se discute în contradictoriu. Dacă dorim progres în ceea ce privește capacitatea de absorpție și uh, procedurile de licitare care sunt discutate, e bine, ar fi un uh, pas foarte important în ceea ce privește câștigarea încrederii. Deci nu este nevoie de astfel de măsuri numai în uh, România, ci uh, este nevoie de astfel de măsuri și în beneficiul politicii de coeziune. Am putea stabili un nou termen împreună cu Comisia Europeană, poate chiar uh, după uh, pauza, după vacanța de vară, să ne reîntâlnim și să stabilim să putem parcurge acest program uh, împreună cu comisia pe care l-ați uh, uh, menționat. Ne-ați menționat deja niște cifre, poate ar putea fi o bază de discuție. Oricum, noi suntem deschiși. Mulțumesc, Constanțe Creel. Mulțumesc, doamnă președinte. Din păcate, nu am putut participa la reuniunea din România, însă de mai multe ori în anii trecuți am fost în România. Și trebuie să vă spun că, bineînțeles, există exemple uh, foarte bune pentru utilizarea fondurilor europene în România, însă cred că există o discrepanță între unele proiecte care sunt foarte bune și nevoia foarte mare de investiții în infrastructură, uh, în toate infrastructurile posibile, infrastructură de transport, de comunicare, uh, de, educa- de comunicații, de uh, educație și așa mai departe. Și îmi fac griji pentru că nu cred că uh, banii care sunt puși la dispoziție și ar putea să uh, curgă înapoi în statele membre, iar contribuabilii se așteaptă ca acești bani să fie cheltuiți în mod corect. Există două probleme importante din punctul meu de vedere. Care este cauza? Poate să fie vorba de faptul că oamenii sunt formați la administrațiile locale, dar că apoi uh, pleacă din administrațiile locale în locuri de muncă mai bine plătite și, practic, se pierd cunoștințele în aceste administrații locale, cunoștințele necesare pentru absorpția fondurilor? Care este cauza? Asta încercăm să aflăm. Îi dau dreptate lui Lambert. Când, ne, când suntem întrebați noi uh, ce vrem să, ce fel de bani vrem să alocăm începând cu 2014, ce fel de bani uh, vrem să alocăm pentru politica de coezie, de coeziune, e bine, trebuie să putem dovedi că fondurile de coeziune sunt investite uh, în mod corect și că uh, acești bani sunt într-adevăr utilizați, că politica de coeziune este implementată și aplicată. Dacă cerem bani pentru viitor, trebuie să putem dovedi că banii sunt cheltuiți în mod util în, uh, în regiuni. Și de aceea este interesul nostru ca România să facă progrese în acest sens. Uh, de aceea aștept cu nerăbdare răspunsul dumneavoastră cu privire la care este cauza posibilă pentru această rată de absorție scăzută. Vă mulțumesc. Domnul Boștinaru. Thank you, Madam Chair. Permiteți-mi să vorbesc în românește. Am să citez uh, declarația de săptămâna trecută a guvernatorului Băncii Naționale. Politicienii pot fi suspectați de partizanat. Guvernatorul Băncii Naționale spunea inabilitatea româniei de a atrage fondurile europene este alarmantă. regretând încă o dată faptul că nu avem ministrul aici apropo dânsa a aterizat acum uh, pe aeroportul zaventem regretând faptul că ministrul nu este aici i pornind de la concluziile raportului nostru vreau să subliniez atmosfera excelentă între toi membrii delegaiei care au vizitat românia ca i cooperarea ireproabilă cu preedintele acelei delegaii cu lambert van nistelrooij vreau să l întreb totui pe domnul secretar de stat ce se mai aude cu reforma regională în românia pentru că era un subiect care este una din concluziile cheie ale raportului nostru; doi ce face guvernul româniei i ce face ministerul dezvoltării regionale pentru ameliorarea capacităii administrative inând cont că toate concluziile începând cu raportul nostru i continuând cu Uh, raportul soros uh, societatea, uh, e vorba de fundaia pentru o societate deschisă cu studiul pe care eu însumi l am realizat menionează o foarte slabă capacitate administrativă i aici mai exact domnule secretar de stat mai sunt posturi neocupate în administraia din românia în, în condiiile în care numărul celor care gestionează fondurile europene este oricum redus doi ați reintrodus bonusurile pentru cei care gestionează fondurile europene pentru că măsura de astă vară a guvernului româniei tocmai anulase i aceste bonusuri. i ultimul lucru ministerul dezvoltării regionale a primit în urmă cu circa două săptămâni suma de patru doi miliarde de euro pentru perioada următoare până în două mii paisprezece pentru a dezvolta orice alte proiecte de infrastructură exceptând cofinanarea proiectelor uh, europene. vreau să vă întreb aceti bani nu erau mai bine utilizai pentru consolidarea capacităii de cofinanare pornind de la constatarea evidentă tva ul i criza un buget sărac fac ca uh, românia ara mea să aibă o foarte scăzută capacitate de cofinanare. n ar fi mai inteligent să consolidăm capacitatea de cofinanare? mulumesc. Uh, vreau să i mulumesc în primul rând domnului uh, murgeanu pentru prezentarea pe care a făcut o Sigur, foarte multe date, foarte multe cifre, foarte multe procente, însă trebuie să revin la ideea pe care a uh, spus-o, pe care a subliniat-o și colegul meu Lambert Van Nistelrooy. Noi, în momentul de față, discutăm uh, următoarea, bugetul aferent următoarei perioade de programare, 2014-2020 și uh, așa cum este de așteptat, criteriul performanței și, și rata absorbției vor fi criterii hotărătoare. În momentul de față, România, fie că ne place, fie că nu ne place, uh, este principalul argument pentru uh, eurosceptici și pentru cei care sunt oarecum împotriva politicii de coeziune, împotriva alocării aceleiași sume la buget politicii de coeziune. De ce? Pentru că România nu performează. România este modelul, argumentul principal în acest sens. Și așa cum au spus și colegii mei, nu numai România are de pierdut din acest lucru, ci noi toți avem de pierdut întreaga politică de coeziune. Deci cu atât mai mult guvernul României trebuie să fie responsabil. Știm că lucrați împreună cu Comisia, pentru că noi avem consultări uh, permanente cu Comisia Europeană, știm că lucrați uh, la un plan de acțiune. Ceea ce ne-ar interesa și ar fi foarte bine de știut uh, este dacă acest plan de acțiune este deja finalizat, ce cuprinde acest plan de acțiune, pentru că vorbiți aici cu oameni uh, într-o comisie de specialitate, deci nu trebuie să discutăm la modul general, trebuie să discutăm punctual Uh, pe situația din România, ce cuprinde acest plan de acțiune și când va fi el implementat. Pentru că dacă nu va fi implementat foarte repede, dacă ajungem la finalul lui unsprezece va fi deja prea târziu. Uh, din acest punct de vedere vreau să vă întreb, domnule Murgeanu, când veți începe implementarea acestui plan de acțiune și vreau să vă mai întreb dacă acest plan de acțiune cuprinde uh, problema rambursării tva ului pentru că aceasta este o problemă care afectează în mod uh, evident uh, autoritățile locale și toți beneficiarii, nu numai autoritățile locale, dacă cuprinde decontarea pe bază forfetare, iarăi un aspect foarte important, dacă cuprinde prevederi cu privire la achiziiile uh, achizițiile publice și dacă dumneavoastră v-ați gândit ca IMM-urilor să nu li se impună acest această procedură de achiziii publice aa cum în alte state se întâmplă deja dacă v ai gândit și în ce fel v ai gândit să simplificați ghidul solicitantului și să păstrați doar criteriile impuse de Comisia Europeană, dând la o parte acele criterii impuse la nivel național, care de cele mai multe ori îngreunează și nu au nicio legătură cu politica de coeziune, cu eficiența și cu buna implementare a proiectelor, și dacă Guvernul dumneavoastră, respectiv uh, ministerul uh, pe care îl reprezentați, este dispus să recunoască că are nevoie de ajutor și să accepte acest ajutor din partea Comisiei Europene în cadrul asistenței tehnice prin detașarea, de ce nu, a unor experți de la Comisia Europeană în cadrul autorităților de management și în cadrul uh, grupului departamentului de lucru din subordinea primului ministru, în așa fel încât acești experți ai Comisiei Europene să poată să asigure asistență tehnică, consultanță pe tot parcursul uh, implementării uh, proiectelor. Acestea sunt câteva întrebări punctuale la care eu chiar aștept răspuns și uh, aș dori să, să înțelegeți și să înțeleagă și doamna ministru și guvernul pe care îl reprezentați că aici nu discutăm despre neapărat despre problemele României, ci discutăm despre viitorul politicii de coeziune. Și am să revin și la uh, ce a spus colegul meu, domnul Boștinaru, referitor la partea de cofinanțare. În afară de acele 4,5 miliarde de euro care au fost alocate pentru uh, proiecte naționale și sigur ar fi putut foarte bine să facă parte din uh, cofinanțarea necesară și, știu, utilă, mai mult decât utilă, Uh, vreau să vă întreb cum prioritizați dumneavoastră proiectele acestea, ținând cont de faptul că mai de curând ați deschis o mulțime de, de săli de sport în mediul rural, acolo unde nici măcar școli nu sunt. Cum vedeți prioritățile? Uh, ne adresăm în mod serios priorităților pe care le avem sau o facem așa după cum uh, bate vântul și după cum ne indică interesul de moment? Vă mulțumesc! Thank you, Catherine Bird. Mulțumesc, Catherine Bird. Thank you, uh, and thank you, Secretary. Vă mulțumesc, doamna președintă, și doresc să mulțumesc și domnului secretar de stat. Din păcate, eu nu am uh, participat la această delegație, însă am citit raportul. Și am discutat, desigur, unele îngrijorări și cu colegii. Din păcate, traducătorii uh, nu au uh, ținut uh, pasul cu toate cifrele pe care le-ați dat, însă poate dumneavoastră mă puteți ajuta să clarificați unele aspecte. Ați menționat faptul că există un reprezentant național și cred că acest lucru este unul foarte bun și sper că reprezentantul numit, persoana respectivă, va putea, se va putea ridica la înălțimea așteptărilor sarcinii sale. Cred că am reținut totuși anumite cifre. Din cele 11 miliarde de euro cheltuite deja, 4,6 de miliarde um, sunt uh, în gestiune. După părerea mea, este vorba de uh, ceva mai puțin de 40% din totalul uh, cheltuit. După părerea mea, este vorba de costuri foarte mari pentru gestiune și eu vin din uh, acest domeniu al uh, autorităților locale și din uh, domeniul caritativ. Am fost activă în acest domeniu și știu într-adevăr că, că costurile de gestiune pot fi reduse în proiecte care sunt foarte bine. Este vorba în acest caz de costuri mari, după părerea mea. Nu am înțeles dacă este vorba de costuri de gestiune la nivel național sau la nivel regional. Sper că gestiunea este uh, cât mai apropiată de locul unde se pune în aplicare un proiect. Ați spus că există întâlniri anuale cu Comisia în care se discută progresele făcute. După părerea mea, cred că ar fi bine și mă întreb dacă n-ar fi bine să aibă loc întâlniri mai dese la nivel înalt cu Comisia, între Comisie și Guvern pentru a, pentru a verifica situația. Un, lucru, un alt lucru devine clar din uh, acest raport. Um, cei care se ocupă de aceste proiecte ar trebui să fie uh, ajutați mai mult și, au, uh, și este vorba nevoie de aici de capacități speciale de punere în aplicare acestor proiecte. Unele proiecte funcționează foarte bine și mă întreb dacă nu ar trebui să se, să se organizeze mai multe întâlniri cu Comisia, deoarece Comisia dispune de expertiza necesară pentru a vă ajuta. Apoi, un ultim punct. Eu am impresia că există foarte multe fonduri europene care um, există în bănci, băncile din România și aș dori să vă întreb dacă știți ce se întâmplă cu dobânzile cu, uh, de pe urma acestor bani. Ce se întâmplă cu acestea? Sunt reinvestite în uh, proiecte sau dispar pur și simplu? Deci, eventual puteți să ne spuneți ce se întâmplă cu dobânzile din banii europeni uh, care nu sunt cheltuiți. Doamna președinte, vă mulțumesc. Din păcate nu mai avem mult timp. Sunt înscriși alți patru vorbitori și doresc să le spun să fie cât mai succins. George Stavrakakis acum. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule Murgeanu, pentru uh, informațiile dumneavoastră. O să fiu foarte succint. Un motiv pentru rata mică de absorție din România este numărul scăzut de oameni care lucrează în proiectele Uniunii Europene. Acest lucru a, a reieșit foarte clar în urma vizitei noastre din uh, noiembrie din România. Desigur, oamenii care sunt bine pregătiți sunt, uh, pot fi atrași foarte ușor de salariile mult mai mari din uh, sectorul privat. Pentru a combate acest lucru, acest, acest fenomen, avem nevoie de măsuri concrete și aș dori să vă întreb dacă aveți măsuri uh, concrete în acest punct de vedere. Domnul Taler acum. Vă mulțumesc, domnul, președinte, domnule secretar de stat, stimați colegi. În primul rând, eu am fost un membru al delegației care a vizitat România și aș dori să îmi exprim mulțumirile față de colegii uh, români din comisia noastră pentru programul pe care ni l-au pregătit, un program care ne-a permis să vedem în detaliu care este situația cu politica de coeziune în uh, România. Unii colegi s-au referit deja la anumite aspecte și nu aș dori să repet aceste lucruri. Și am avut um, această impresie. Eu m-aș fi așteptat ca autoritățile locale, așa cum se întâmplă în, uh, în Germania, să dea vina pe Bruxelles. După părerea mea, cred că este vorba de probleme specifice uh, în România. Și întreba și aspectul legat de um, autoadministrarea regiunilor din, uh, din România nu a fost foarte important și acest lucru uh, trebuie să fie uh, îmbunătățit. Cred că trebuie să există delegarea acestor uh, responsabilități în statele respective și dacă statele respective au această răspundere, atunci pot să acționeze în, uh, în direcția respectivă. Acesta este un aspect pe care l-am remarcat eu acolo. Uh, un alt lucru l-am remarcat. Um, desigur, pentru economia germană este bine că multe companii din Germania sunt implicate în anumite proiecte. Însă am auzit și următorul lucru. Am încercat odată uh, această implicare, dar uh, am ajuns în situația în care a trebuit să discutăm cu foarte mulți actori și nimeni nu ne-a putut da o informație foarte clară, o decizie foarte clară. Uh, deci, cred că aici administrația locală și decizia, procesul decizional în cadrul administrației este foarte important, deoarece subliniez din nou, în acest moment discutăm despre perspectiva financiară pe termen uh, mediu și Până acum, politica de coeziune și perspectiva financiară viitoare nu este salvată. Este vorba de o politică esențială în cadrul Uniunii Europene și, desigur, noi dorim, noi, țările donatoare, dorim să manifestăm uh, solidaritate pentru această aliniere a regiunilor, însă trebuie să ne asigurăm că fondurile sunt uh, folosite în mod eficient. Și cred că dacă putem face acest lucru împreună, putem uh, asigura un viitor politicii de coeziune și putem să oferim contraargumente împotriva celor care afirmă că nu mai avem nevoie de această politică de coeziune și în acest context uh, rolul României este unul uh, foarte important. Cred că trebuie să țină seama de cele mai bune practici din alte țări care au aderat la Uniunea Europeană și care au administrat mult mai eficient aceste fonduri pentru a uh, folosi această ultimă, ultimă fază um, din folosirea acestor fonduri pentru a pune în aplicare cât mai bine aceste proiecte. Vă mulțumesc, Iosif Matula. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea și eu să mulțumesc colegilor uh, pentru modul cum s-a desfășurat vizita Comisiei Regii în România Uh, i a spune modul exemplar de colaborare chiar i între colegii din alte grupuri politice. sigur în momentul în care împreună cu colegii din românia am iniiat această vizită am dorit tocmai ca, să, uh, am dorit ca prin desfăurarea vizitei să putem beneficia i de experiena dar i de expertiza colegilor din parlamentul european în ceea ce privete intensificarea ritmului absorbiei fondurilor europene. sigur că este nevoie de aa ceva în românia aa cum este nevoie de fapt i în statele în celelalte state care au aderat recent. de ce? pentru a vedea unde ne situăm repet spunând clar trebuie intensificat ritmul absorbiei fondurilor europene în românia a porni chiar de la un document actual care se află în dezbaterea noastră în aceste zile este vorba de documentul de lucru al colegului theurer privind absorbia fondurilor structurale i de coeziune. astăzi la rubrica plăi efectuate în perioada două mii șapte două mii treisprezece situaia mai ales a ărilor recent aderate arată cam în felul următor la indicatorul fonduri de coeziune bulgaria unsprezece românia paisprezece grecia șaisprezece portugalia șaptesprezece cehia nouăsprezece polonia. douăzeci iată deci că românia practic este relativ apropiată de media europeană undeva la douăzeci și unu dar repet are ceva de recuperat. am dorit tocmai din acest motiv să putem beneficia de exemplele de bună practică din alte state europene aa cum de la fel am dorit ca experiena unor regiuni din românia să zicem de bună practică să fie multiplicate i la nivelul altor regiuni. colegul botinaru chiar aprecia performanele regiunii vest în întâlnirea i dezbaterea pe care am avut o la arad i repet ne dorim acest lucru. ce s a întâmplat? prin măsurile pe care le a luat guvernul i în special ministerul dezvoltării regionale în ultima perioadă s au întâmplat lucruri bune în ultima perioadă de exemplu doar în ultimele opt luni s au absorbit fonduri egale cu cele absorbite în primii trei ani i jumătate. nu este suficient acest ritm trebuie să crească în continuare pentru că românia are nevoie de aa ceva. i a încheia uh, nu vreau să lungesc foarte mult a uh, încheia răspunzând poate i eu puin tangenial unei probleme puse aici românia are nevoie i de fonduri europene dar în paralel are nevoie i de programe finanate de la bugetul propriu. tocmai de aceea alocă pe lângă cofinanarea proiectelor europene fonduri i altor programe. este suficient să spun că într o audiere care cred că a avut loc în sala vecină în momentul în care se aniversau douăzeci de ani de la unificarea celor două germanii sper că nu mă înșel jacques delors spunea că în ultimii douăzeci de ani germania de vest a transmis spre germania de est unu patru sute miliarde de euro în diverse proiecte i programe i practic nu a fost suficient pentru că nu s au atins chiar toate ateptările. la fel i românia are nevoie de fonduri europene are nevoie de surse proprii are nevoie de investiii din exterior dar repet ce este important i cred că va beneficia în continuare are nevoie de expertiza i de experiena colegilor de aici i reprezentând state din europa cu exemple de bună practică. președinte. în primul rând vreau să mulumesc domnului secretar de stat pentru uh, prezentarea competentă pe care a făcut o comisiei regi. Uh, se pare că cifrele uh, îmbucurătoare prezentate aici au mai ameliorat spiritele care erau îndreptate împotriva guvernului în special în românia. Eh, și îi mulțumesc mult pentru acest lucru. Era necesar să avem o prezentare în ceea ce privește implementarea politicii de coeziune în România, care este parte importantă în momentul de față ehm, în procesul de dezbatere asupra bugetului pentru următoarea perioadă de programare 2014-2020. Ehm, pe ehm, dezvoltarea regională, ceea ce domnul secretar de stat nu a menționat și cred că este foarte important, este eh, important de menționat că Uh, Ministerul Dezvoltării Regionale în momentul de față are de 2,6 ori mai multe proiecte decât bani alocați, ceea ce înseamnă că autoritățile și-au făcut treaba. Cu alte cuvinte, uh, nu aici este problema. Putem vorbi despre toate elementele uh, specifice implementării politicii de coeziune, inclusiv în România. Dar nici de cum, în ceea ce privește politica de dezvoltare regională, nu aici se găsește problema. Putem vorbi de faptul că România are probleme, poate în alte domenii Însă, în ceea ce privește gradul de absorbie raportat la banii alocați pe primii patru ani României, România are un grad de absorbie de peste 18%. Media Uniunii Europene este de 21%. Așa că nu putem vorbi despre un exemplu negativ în cazul României, nici de cum. Din contră, suntem undeva la nivel mediu în ceea ce privește rata de absorbție la nivel european. De aceea, ehm, cred eu că ehm, elementele de bază pe care trebuie să ne concentrăm noi la nivel de îmbunătățire a implementării politicii de coeziune sunt altele. Probabil, multiguvernarea, care este un element sprijinit și promovat în ultima vreme de către uh, instituțiile Uniunii Europene. Îmbunătățirea calității forței de muncă în ceea ce privește absorbția uh, banilor europeni. Dar să nu uităm că și alte state care au aderat la Uniunea Europeană mult înaintea noastră au trecut printr-un proces de învățare în primă fază mai mult decât atât, ă, să nu uităm că imediat în 2007, după ce România a intrat în Uniunea Europeană, ă, s-a întârziat, din păcate trebuie să o spun, de către guvernarea liberală, peste un an de zile până s-a elaborat primul ghid al solicitantului. Deci iată că din toată perioada avem un an care se datorează cuiva. Ghid care putea fi elaborat într-o perioadă mult mai scurtă. De ce nu s-a făcut acest lucru? Ori acum, când nu mai sunt la guvernare, se pare că e ușor de atacat ehm, guvernul. Despre asta vorbim în eh, eh, ceea ce privește situația României și capacitatea eh, țării noastre de a implementa proiecte ehm, finanțate de la Uniunea Europeană. Eu zic că suntem pe un ascendent și, precum spunea colegul Matula, ehm, în ultimul an am absorbit bani cât în ceilalți trei, deci avem o, un potențial exponențial de a absorbi bani, Trebuie doar să facem totul pentru a păstra acest uh, trend și bineînțeles că sunt optimist că până la sfârșitul perioadei uh, vom uh, trece rata de 90% de absorpție. Vă mulțumesc! thank you. I would like to ask you. Vă mulțumesc. Aș dori să cer domnului secretar de stat să facă remarci, să dea răspunsuri la aceste întrebări. A fost uh, îngrijorată, multe îngrijorări legate de faptul că România trebuie să-și modernizeze economia, societatea. Um, există acest uh, aport al Uniunii Europene și noi ne-am dorit ca acest aport să fie folosit cât mai bine. Au fost puse, desigur, uh, întrebări uh, foarte detaliate, au fost exprimate și îngrijorări uh, generale legate de capacitatea administrativă la nivel central și nivel local și aș dori să vă cer să răspundeți la aceste îngrijorări și să ne spuneți că guvernul român face tot ceea ce stă putință pentru a își îmbunătăți capacitățile cât mai, cât mai rapid în ceea ce privește absorbția fondurilor europene scuzați cea mai pregnantă întrebare a fost de ce absorbția este așa scăzută. Sigur, dacă discutăm numai despre porn, noi suntem în graficele pe care vi le-am spus, făcute încă din 2007. Și noi avem probleme în sensul în care suntem destul de, nu că sceptici, avem rezervele noastre vizavi de capacitatea administrativă a beneficiarilor de a implementa proiectele. Și aici revin la uh, o întrebare care s-a pus la începutul uh, alocuțiunilor. Uh, cea mai mare problemă a beneficiarilor este că cei care lucrează pentru fonduri europene sunt plătiți prost. Și fiind plătiți prost, au tendința fie de a pleca în mediul privat, unde sunt plătiți mai bine, fie pur și simplu să treacă la alte activități care, mă rog, aduc mai mult suport financiar. Și atunci vin în întâmpinarea colegului Victor Boștinaru, spunându-i că s-a renunțat la acea cutumă. Pur și simplu, acum fiecare din unitățile administrative poate plăti până la 75% în plus de, acum, de la începutul anului. Deci a fost o hotărâre de guvern, s-a și dat, s-a și promovat și se poate plăti 75% în, la fiecare om care lucrează în cadrul proiectelor europene, inclusiv în administrația locală nu, atenție, aici este o chestiune, să, uh, să mai acreditează o părere ca să fie plătiți din proiecte. Eu nu cred că cei de administrația locală vor fi tentați să folosească chestiunea asta. Pentru că plătiți din proiecte înseamnă diminuarea numărului de proiecte. Și atunci sunt convins că vor găsi din bugetul propriu să facă lucrul acesta. Nu știu. Mai e, mai e un aspect. Ordonanța 69, ordonanța 69, atenție, ordonanța 69 dă voie administrației locale pentru cofinanțarea de proiecte, și asta intră la cofinanțare proiecte, să împrumute mai mulți bani decât o prevede legea bugetului. Adică să nu depășească, știți foarte bine, cu 20%. E, poate să facă în plus chestiunea asta. Și asta îi dă celui din local posibilitatea să ia niște bani din care să-și rezolve problemele astea administrative. Vis-a-vis -vis de planul de măsuri. Eu l-am aici, nu este, el nu este terminat adică nu este, va fi undeva în jur de 15 aprilie terminat, are deja termene care trebuiau implementate. Eu o să-l dau colegilor mei așa cum este el ca material de lucru, ca să răspundă întrebărilor care mi-au fost puse, ca să nu stau aici să citesc din el, nu de altceva. Să vi-l dea, pentru că este public, eu n-am de ce să-l ascund, nu, pot, nu am nicio logică să fi l vi-l dau colegilor mei să vi-l dea. Și răspunde probabil la tot ce întrebați noastră. Uitați, vă dau un exemplu apropo de TVA, că e interesant. Să știți că noi am luat o măsură în 2009, tocmai ca să ajutăm cumva administrațiile locale. Ce se întâmplat? Știți foarte bine că ele încarcă practic facturile și după aceea ele vin la noi să le decontăm. Și atunci am făcut prefinanțarea aceea de 15% la semnarea contractului de lucrări, tocmai ca să-i creăm administrației locale un confort că până îi revine TVA-ul, poate să plătească din banii aceștia primele 4-5 facturi. Pe un drum, de exemplu lasă la să luăm un exemplu uh, concret. Tocmai ca în momentul când îi revine TVA-ul, când își reia TVA-ul, să nu fie nevoit să facă, să greveze bugetul local. Și am făcut chestiunea asta, încă din 2009. Noi dăm 15% avans pentru lucrări și 15% pentru uh, consultanță. Mai departe. Referitor la uh, a, cu băncile. Toți, toate, toate, tot ce înseamnă dobânzi folosite, care sunt în banii ținuți în bănci, sunt folosite pentru utilizarea pentru uh, finanțarea proiectelor. Toți. Și există la comisie să dăm fiecare lună, ei primesc care sunt dobânzile și cum se finanțează proiectele. Deci nu e nicio, este transparentă chestiunea aceasta fără doar și poate. Vis-a-vis -vis de uh, licitații, mă refer aici la achizițiile publice. Sigur că achizițiile publice sunt o problemă și vă spun de acum pentru că există și va, va fi chestiunea asta atâta timp cât poate că măsurile nu sunt încă drastice. Uh, de la început trebuie să plecăm de la premiza că noi nu facem, noi nu organizăm licitații la minister. Deci noi dăm numai finanțarea proiectelor, partea de procurement, partea de uh, achiziție publică o face localul, administrația locală. Noi nu putem controla decât dacă avem o suspiciune, o trimitem organelor abilitate, care înseamnă fie UCVAP după caz la începutul licitației, fie ANRMAP, cele două agenții naționale, ca să spun, autorități naționale care fac verificările acestea. Noi nu suntem abilitați să verificăm noi, că nu avem aparatul necesar. Dar noi, dacă avem o suspiciune, o trimitem la cele două entități ca să ne spună dacă este în regulă sau nu. Nu suntem noi abilitați să facem lucrul acesta. Și am, avem destule, din păcate. Din păcate avem destule. Acum, referitor la colaborarea cu uh, Comisia Europeană și cu ajutorul pe care să ne-l dea. Noi deja colaborăm pe această temă. Sunt organismele comunităților, gesper de exemplu, cu care noi avem legătură pe asistență tehnică și la care am trimis deja proiecte care să fie verificate și la care nu că am avea suspiciuni, dar care, mă rog, datorită, hai să spunem, sumelor de bani cerute, ar putea avea alte conotații. Și atunci am trimis la verificare aceste proiecte la Jasper. Și noi lucrăm în permanență, cel puțin, mă refer la planul operațional regional, nu discut de alte planuri operaționale. Eu discut de planul operațional regional. Noi avem în permanență discuții cu cei de la Comisie. De altfel, trebuie să vă spun că nu acest plan operațional regional și era o întrebare pusă de doamna deputat Mănescu vis-a-vis -vis de ghidurile solicitante și așa mai departe. Noi am făcut deja multe modificări. Nu putem face modificări de substanță pentru că ar trebui să ne reaudităm, ceea ce ar fi foarte complicat. Auditarea s-a făcut 2007-2008 și în momentul în care am preluat această funcție, prima mea grijă a fost să nu schimb regula jocului. Cea mai păcătoasă chestiune care se poate întâmpla în momentul în care managerezi un plan operațional este să schimbi regula jocului. Duce la o sarabandă de compromisuri care au în spatele lor presiuni politice. Și n-am vrut să fac acest lucru și se poate confirma de către oricine din cei care beneficiază de fondurile acestea poate fi confirmată această poziție a noastră. Referitor la acei 4, nu știu ce cu ăștia, 4,5 miliarde de euro, nu i-a primit nimeni, nu știu ce, ce informații aveți, n-am primit niciun ban în sensul ăsta. Nu, nu, chiar nu știu despre ce e vorba. Te rog, scuzați-mă, can I have a, a discussion? Because I don't understand what means with this 4.5 billion Da, deci nu înțeleg ce înseamnă acești 4,5 miliarde de euro. Care alocă unor proiecte în județe, infrastructură locală, școli, bazine de not, altceva decât planul operațional regional. Evident, ah, dar okay, aceștia înseamnă tot 4,5 miliarde nu și înseamnă tot capacitate de cofinanțare și mai scăzută. Despre asta vorbim. Nu, o secundă. Chiar nu, uh, mă rog, eu, este vorba de PNDI, probabil de Plan Național de Investiții. Bun, nu știam, că nu înțelegeam ce cu bani, credeam că e vorba de por. Bun, uh, haideți să vă fac o precizare. Aici ar fi bine, mă rog, nu mă ocup eu de chestiunea asta, dar vreau să fac niște precizări. În primul rând că nu s-a primit niciun ban. Banii ăștia sunt virtuali și o să vă explic de ce. În situația Planul Național de Investiții pleacă de la următoarea premiză. Se face o listă cu proiecte prioritare, aceasta de, fie că e vorba de infrastructură rutieră și aici mă refer la drumuri județene sau de interes local sau apă și canal sau apă și canal și cei care vor veni să presteze aici vor veni în spatele lor fie cu un fond de investiții, fie cu o bancă. Bugetul statului încă nu le dă nimic. Atenție. Plățile se vor face din 2013. De unde a venit ideea aceasta? În 2009, în momentul când am închis AXA 2, mi-am dat seama că din 846 de milioane de euro care avea AXA doi noi aveam proiecte de peste trei miliarde. Deci rămâneau aproape două miliarde de euro, două miliarde și ceva de euro, proiecte care nu puteau fi finanțate prin planul operațional regional. Și atunci am avut o discuție cu ministrul de atunci și am explicat, domnule, uite, Uh, nenorocirea face ca toate județele care au depus aici proiecte să fi cheltuit bani ca să facă studii de fezabilitate, au cheltuit bani să facă proiectele tehnice și au aprobat indicatorii tehnico-economici în aceste consilii. Și este păcat să nu facem ceva, pentru că banii ăștia rămân undeva și pierduți până la urmă, iar ce este mai grav este că condițiile tehnice se vor schimba drastic peste patru ani sau cinci ani de zile. Și atunci asta a fost prima idee, de altfel, în memorandumul din 2009, să puteți citi acolo că primele care intră, primele investiții care se bagă sunt tocmai în axa 2. Primele, primele drumuri între cele din axa 2. Asta e prima chestiune. După aceea s-a mers pe ideea că cele rămase pe măsura 322 de la agricultură, și aici mă refer la comunele care au fost, ca să spun așa, finanțabile, dar neavând în spate, în spate finanțe, trebuiau să facă ceva cu ele și a intrat pe acest plan național de investiții. Pe măsura la măsură 3 de la agricultură. Asta a fost logica. Mai departe nu vă dau, nu știu să vă dau detalii că nu sunt eu implicat direct. Dar asta era, din punct de vedere logic, asta a fost, asta a fost cursul evenimentului. Um, <clears throat> o secundă. Apropo de proceduri, și aici vreau să fac uh, Sigur că eu venind din local, mi-a fost mult mai simplu să mă substitui, să mă pun în locul primarilor, ca să-mi dau seama unde sunt piedicile și de aceea s-au făcut foarte multe modificări la nivelul, la nivelul uh, mai să spunem, al uh, ghidurilor solicitantului. Și vă dau un mic exemplu. Dacă un primar vrea să construiască un viaduct peste o cale ferată care traversa orașul respectiv, nu putea să facă acest lucru pentru că unul din picioarele acestui viaduct, să zicem, cădea în zona de protecție a căii ferate care aparține de drept Ministerului Transportului. Și atunci am făcut modificarea respectivă în așa fel încât chiar dacă proprietatea nu este strict a comunității respective să poată fi eligibil. Pentru că altfel blocam un oraș. Și multe de, din exemplele acestea au fost făcute sau dacă vreți am dat drumul la multe din chestiuni de genul ăsta și pe axa mediului de afaceri, la micro-întreprinderi și așa mai departe. S-au făcut multe lucruri pozitive în sensul acesta, tocmai pentru că am încercat să ne substituim și părții celelalte, nu să privim lucrurile autarhic din punct de vedere strict a unui minister. Um, ce a mai fost? Bun, uh, reforma regională. Dacă vreți, asta este o părere strict personală. Asta este o chestiune care excede culoarea politică. Este o, o chestiune care va trebui să fie privită ca voință politică și să găsim formula cea mai coerentă vis-a-vis -vis de ce înseamnă regionalizarea țării. Pentru că dacă, și asta încă o dată vă spun, este o părere strict personală, cum privim lucrurile? Dacă o regiune, deocamdată regiunile din România nu au personalitate juridică și de la asta plecăm. Dacă ar avea personalitate juridică, regiunile din România, cu un guvernator sau nu, nu contează cum mi se spune, care are un staff, acela ar putea primi direct banii de la Comisia Europeană și nu prin cadrul unui minister. Și cred că dacă, da, încă o dată vă spun, este o părere strict personal, cred că asta e viitorul. Dacă mă întrebați pe mine dar încă o dată asta este o chestiune de voință politică care va trebui discutată în parlamentul româniei și care va, fi, va trebui să fie statuată cumva pentru că rolul ministerului este doar să vegheze ca dezvoltarea româniei să fie uniformă și să se facă lucruri coerente. Atât. Nu trebuia în mod normal să managereze un fond de genul ăsta. Dacă, <laughs> asta este o părere strict personală. Dacă, mai, dacă am scăpat ceva, vă rog să-mi aduceți aminte. Poate n-am parcurs toate întrebările. Vă, vă las planul de acțiune, îl las și vi-l dau, colegii. Yeah. Thank you uh, very much. Uh, Minister... Vă mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Cred că pot să spun în numele tuturor colegilor că a fost un schimb de opinii foarte util Dorim ca dumneavoastră să rețineți mesajul uh, cum că ne dorim progrese mai mari în ceea ce privește rata de absorție din România și sperăm că rata de absorție va fi accelerată pentru că România trebuie să dovedească cât de importantă este politica de coeziune pentru regiunile care trebuie să recupereze teren și această recuperare trebuie să meargă în uh, sensul tendințelor economice și competitivității. Vă mulțumesc din nou pentru participarea la ședința noastră. Stimați colegi, trecem la vot, deci dacă am putea să verificăm cartele de vot, să vedem dacă aparatele de votat funcționează. Putem să deschidem votul. Au fost folosite doar 36 de cartele de vot. După părerea mea, sunt mai mulți prezenți. Dacă toți cei care au folosit cartela ar putea să voteze acum, să vedem dacă funcționează. Trecem la primul uh, vot. Avem 5 astăzi. Acum votăm raportul doamnei Sabine Verheyen despre internetul de bandă largă europeană. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Trecem la amendamentul 6. Cine este pentru? Împotriva? Se adoptă. 7 a fost retras. Trecem la compromisul 2. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 18. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 20. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 21, vot pe părți, prima parte, 21. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri. Se respinge. A doua parte, cine este pentru? Împotriva? Abțineri. Se respinge. Amendamentul 22, cine este pentru? Împotriva? Abțineri. Se adoptă. 23, cine este pentru? Împotriva? Abțineri. Cred că se adoptă. Haideți însă să verificăm. Verificăm amendamentul 23. Deci amendamentul 23, cine stă pentru? S-a închis votul acum. Nu reflectă situația în care ați ridicat mâinile, dar se adoptă. Compromisul 4. Cine stă pentru? Împotrivă? Abținari se adoptă. Amendamentul 31. Cine stă pentru? Cine stă pentru? Împotriva. Abținari se adoptă. Compromisul 5. Cine stă pentru? Împotrivă. Abținari se adoptă. Amendamentul 38. Cine stă pentru? Împotriva. Abținari se adoptă. 39. Cine stă pentru? Împotriva. Abținari Se adoptă. 40. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 41. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Compromisul 6. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul 48. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Compromisul 7. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul 53. Vot pe părți. Prim, prima parte. Cine stă pentru? Împotriva? abțineri se adoptă. A doua parte de la 53, cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Cine, 54, cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 55, cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 56, cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 57, pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 58. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 59. Cine este pentru? Împotriva. Haideți să verificăm la 59. S-a deschis votul. În uh, grupul PPE uh, cineva a votat prea, o dată prea mult. S-a închis votul. Treizeci pentru, 12 împotriva, se adoptă. Acum votul final. Cine este pentru votul final? Împotriva? Nu, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Votăm acum Votul final. Cine stă pentru? Împotriva abțineri? S-a închis votul. 38 pentru, 1 împotriva, se adoptă. Trecem la al doilea vot, raportul domnului Luis Paulo Alves despre serviciile sociale de interes general. Începem cu amendamentul 1. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotriva abțineri. Haideți să verificăm amendamentul numărul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 5. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9, cine este pentru, împotrivă, abțineri, nu știu exact, haideți să verificăm. S-a deschis votul, amendamentul 9. S-a închis votul. S-a respins. Trecem la compromisul 3. Nu, îmi cer scuze, da. Amendamentul 10. Cine este pentru amendamentul 10? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 15. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri. Cred că se adoptă. 16. Cine este pentru? împotrivă, abțineri se adoptă. 17 este retras, 18 cine stă pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem acum la votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. 37 pen, pentru, 4 împotrivă. Felicitări lui Luis Paulo Alves. Trecem acum la raportul domnului Sikierski, un aviz în ceea ce privește PAC. Compromisul 1. Cine este pentru? Da? Da, aș, am dorit să fac o remarcă pe baza acestui exemplu. Votăm foarte multe amendamente care nu au nicio legătură cu dezvoltarea regională și se referă doar la, exclusiv la domeniul agricol și cred că secretariatul și colegii în general ar trebui să fie mai atenți pe viitor care sunt responsabilitățile, prerogativele acestei comisii și care nu sunt deci cred că trebuie să fim mai atenți la definirea propriilor responsabilități aici. Da, ținem, facem notă de... Mm, am luat notă de această remarcă a colegei Crel. Este vorba de, un, de o remarcă foarte importantă, mai ales pentru, pentru viitor. Acum nu avem altă, altă alegere, Constanță, decât să trecem la vot și sper că uh, Um, așadar, compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la amendamentul numărul 10. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 11. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 12. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 13. Cine este pentru? împotriva abținerii se adoptă. 14. Cine este pentru? Împotriva abținerii se adoptă. 15. Cine este pentru? Împotriva abținerii se adoptă. 16 pentru. Împotriva abținerii se adoptă. 17. Cine este pentru? Împotriva abținerii se adoptă. 18. Cine este pentru? Împotriva abținerii se adoptă. Ok, trecem la 19. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. Trecem la compromisul 2. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Trecem la 27. Cine este pentru? împotriva Abțineri. Se respinge. 31 acum. Cine este pentru? împotriva abțineri se adoptă, 32 cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă, 33 cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă, 34 cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. Trecem acum Trecem acum la 36. Cine este pentru, împotriva, abțineri cred că se adoptă, însă haideți să verificăm la amendamentul 36. Să deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă în mod clar. 37. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 38. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Compromisul numărul 3. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 44, cine stă pentru, împotriva, abțineri să adoptă. Domnul uh, Vlasac are un amendament uh, oral la 42, dacă nu mă înșel, a fost retras. Deci la punctul 44, domnul Vlasac. Aș dori să adaug, adaug la sfârșitul acestui amendament, după Climate Change și Innovation, o nouă formulare, including moderniza- modernization and restructuring of cultural education. Doamna președinte, se opune cineva acestui amendament oral? Nu? Atunci votăm astfel schimbat amendamentul. Cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 46. Cine stă pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 47. Cine stă pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 48. Cine stă pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 49. Cine stă pentru, împotrivă. Haideți să verificăm la 49. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Acum, compromisul 4. Cine este pentru? împotriva abținerii. se adoptă. 56 acum, cine este pentru? Împotriva abținerii. se adoptă. 57, cine este pentru? Împotriva abținerii. se adoptă. 58, cine este pentru? Nu, 58 este caduc. 59, cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 60, cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 61 caduc, 63. Acum cine stă pentru? Pentru 63. Împotrivă. Haideți să verificăm la, la 63. S-a deschis votul. Se respinge. 62 acum. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă, 64 caduc și 65. 66 acum. Cine este pentru 66? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 70. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu știu exact. Verificăm la 70. S-a deschis votul. Deci votăm amendamentul 70. S-a deschis votul. 7-0. S-a închis votul. Și se adoptă doamna Krell, doamna Hübner. Poate am făcut o greșeală, însă am crezut că dacă adoptăm 62, atunci nu mai trebuie să votăm 66 și 67. Și tocmai am făcut acest lucru. Da, deci vom renoi voturile care nu sunt... Vom anula voturile care nu au fost necesare. Trecem la amendamentul 72. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 73. Cine este pentru? Împotriva, împotriva abțineri se adoptă. 74. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 75. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 76. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Vot cu apel nominal. Pentru proiectul de aviz s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă foarte clar. Felicitări raportorului. Um, Trecem acum la următorul vot al avizului domnului Țeller. Yeah, I, I Stimați colegi, am să mai ales coordonatorii, am să vă rog să uh, luați în considerare această întrebare. Putem vota în bloc amendamentele de compromis? Doamna Schroeter? O remarcă de ordin general, doamnă președinte. Am o problemă cu faptul că lista de vot a fost Um, redactat în așa fel încât uh, să reiasă că am votat în bloc, cu toate că nu am fost întrebați înainte. Eu sunt de părere că funcționează acest lucru, se poate face acest lucru, doar dacă toate grupurile sunt de acord în prealabil. Este foarte compli complicat să, uh, dacă, să facem asta dacă nu um, facem, dacă nu sunt înainte toate grupurile de acord uh, Uh, pentru că nu putem să ne dăm seama care este compromisul care merge cel mai departe. Uh, deci, practic, ar trebui să existe un acord în prealabil pentru voturile în bloc. Am să vă rog așadar în viitor, de fiecare dată când uh, se face o astfel de propuneri, să ni se spună de la bun început, astfel încât să se poată respecta regulamentul de procedură și să putem vedea care amendament de compromis merge cel mai departe. Dacă toată lumea este de acord, putem vota în bloc, însă de data asta este a doua oară uh, când se întâmplă asta și uh, aș dori să rog secretariatul să acționeze în așa fel încât totul să fie mai ușor de cuprins. Noi am dorit să votăm separat compromisul 4 și compromisul 10. În primul rând, uh, am luat notă de observația dumneavoastră. Secretariatul ne asigură că se va uh, ocupa de asta. Uh, vă, uh, de asemenea, m-au informat că uh, ați fost, grupul, grupurile au fost informate de această posibilitate. Cred că cel mai bine luăm compromisurile pe rând. Comprom de compromis 1, cine este pentru, împotrivă,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 Trecem acum la amendamentul 12. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. 15 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 18. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm la uh, amendamentul 18. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Trecem la amendamentul 20. Avem un vot pe părți. Prima parte, cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri se respinge. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 25. Cine este pentru? Împotrivă, cred că este respins. Catherine? Nu cred că am votat amendamentul 19. A fost retras, spune doamna președinte. Nu avem amendamentul 19. Trecem la 25. Am votat? 25. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Trecem la 32. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 53 a fost retras, 54 cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 56 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 58 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 60 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 59 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 63 pentru, împotrivă, abțineri cred că se respinge, dar să verificăm amendamentul 63, s-a deschis votul. Se respinge. Domnul Ro, doriți să interveniți? Puteți folosi celălalt microfon. Ok. Ok. Ça marche O, non On va voir. Okay. Funcționează acum sau nu? In favor. 67 pentru, împotrivă. Verificăm 67. S-a deschis votul. S-a închis votul. Nu am văzut rezultatele. 29 pentru, deci se, ad se adoptă. Trecem la 69 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 68 pentru, împotrivă, Verificăm amendamentul 68. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votul final, vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. și este o majoritate covârșitoare pentru felicitări. Și trecem la ultimul vot. Este avizul Hübner. Dorea cineva să intervină? Nu. Trecem mai departe. Putem vota în bloc sau doriți să votăm separat de la 1 la 6? Nu se opune nimeni, deci votăm în bloc Amendamentele 1 până la 6. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum considerentul. Amendamentul 7, așadar, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă și votul final, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul și este adoptat. Vă mulțumesc foarte mult pentru voturi. Trecem acum la uh, raportul VLASAC, Agenda Urbană Europeană, proiectul de raport. Îi dau cuvântul lui Oltrich. Paní předsedkyně, dámy a pánové, eh, dovolte, abych eh, zahájil informaci ohledně zprávy. Mulțumesc, doamna președintă. Aș vrea să vă dau câteva informații în legătură cu acest raport care se referă la viitorul politicii de coeziune și agenda urbană europeană. Lucrările făcute în programul anterior se refereau la această agendă urbană și se făcea referință la câteva dintre evenimentele pe care le-am văzut în ultima perioadă de programare. La în cadrul acestui raport uh, ne referim la orașe și la centrul lor în cadrul politicii de coeziune. Însă aceasta mm, nu înseamnă că trebuie să lăsăm deoparte zonele rurale atunci când e vorba de alocarea de fonduri rurale. Avem nevoie de o dezvoltare plină de sinergie atât a zonelor urbane cât și a celor rurale. Și Aș vrea să subliniez aici în special trei amendamente care au fost prezentate. Amendamentul colegului Sikerski în legătură cu rolul politicii agricole comune pe care tocmai l-am adoptat acum. Aș vrea de asemenea să mulțumesc pentru cooperarea excelentă pe care am avut-o cu colegii mei în cadrul acestui document și aș vrea să vă spun că am încercat să țin cont de toate sugestiile și observațiile făcute de colegi. Aș dori acum să menționez câteva dintre punctele cele mai importante. În primul rând, orașele sunt o adevărată platformă importantă pentru strategia 2020 a Uniunii Europene. Aceasta din cauza importanței regiunilor europene. Iată de ce este bine ca orașele să aibă un adevărat mandat pentru a putea îndeplini obiectivele strategiei 2020. În al doilea rând, aș vrea să vă spun că există o serie de orașe care au nevoie de proiecte de infrastructură mai mari. Acestea sunt importante, nu doar reînnoirea necesară, ci, ci și renovarea din punct de vedere tehnologic. E nevoie de investiții în infrastructuri de telecomunicații și trebuie să ne dăm seama că avem nevoie de o calitate a vieții mai mare și un nivel de dezvoltare mai mare în orașe. Acestea răspunzând principiului de concentrare. Și să nu uităm că în această construcție pentru viitor ar trebui să îmbunătățim calitatea vieții în zonele urbane și ar trebui să reacționăm în fața unor evenimente negative, cum ar fi creșterea ratei șomajului sau a delinvenței. Aș vrea să menționez aici și chestiunea parteneriatelor. Parteneriate care reprezintă o idee foarte importantă, însă nu întotdeauna și foarte clară. Aș vrea de aceea să cer Comisiei să creeze obligația pentru statele membre ca reprezentanții zonelor urbane să fie prezenți și de asemenea reprezentanții administrației rurale, aceștia implicându-se în toate fazele de elaborare a politicii de coeziune. Acești reprezentanți ar trebui să facă parte în procesul de planificare a contractelor naționale în ceea ce privește dezvoltarea și coeziunea. Pentru că ei sunt cei care știu cel mai bine care sunt consecințele la nivel local și pot identifica cel mai bine problemele existente. Un ultim punct important în cadrul acestui raport, un punct pe care aș vrea să vi-l prezint aici, se referă la instrumentele de inginerie, instrumente de coeziune. S-a vorbit aici deja despre programul Jessica, însă acest program n-a fost suficient, așa că ar vrea să cer comisiei să ne aloce mai, res- mai multe resurse pentru aceste instrumente, astfel încât să fie mai competitive față de alte instrumente existente deja pe piața financiară. Și aș vrea, în ultimul rând, să fac un apel față de statele membre pentru că această inițiativă, inițiativa Jessica, să fie aplicată și la nivel urban și național și regional. Noi considerăm că instrumentul Jessica ar trebui să fie mai bine însușit pentru a avea niște consecințe pe termen lung. Pot să vă spun de asemenea că sunt conștient de faptul că există o serie de teme și de aspecte care nu au fost incluse în acest raport. De exemplu, chestiunea dezvoltării locale, problema formării reprezentanților administrației urbane, de asemenea problema bunei gestionări a fondurilor, aplicarea, implementarea URBACT și o serie de declarații și un cadru de referință pentru orașele durabile în Uniunea Europeană. Toate aceste teme și multe altele n-au putut fi incluse în raport din cauza limitelor impuse pentru acest raport. Poate vom putea modifica un pic situația prin amendamente. Am avut deja schimburi de opinii bilaterale cu mai mulți colegi și am încercat să țin cont de toate observațiile. Mulțumesc! Doamna Manzoni, dacă doriți să luați cuvântul în calitate de raportor din umbră. Sì, grazie Presidente. Eh, io vorrei eh, confermare... Vă mulțumesc, doamna președintă. Aș dori să confirm faptul că um, domnul raportor a inclus comentarii, um, din urma, din cadrul uh, discuției din, cu câteva luni în urmă, în momentul în care domnul raportor s-a întâlnit cu raportorii din, din umbră. Cred că este foarte clar că domnul raportor în acest, docu- în acest text final a analizat uh, rezultatele pozitive și a inclus aceste rezultate pozitive în ultimele luni. Aș avea câteva aspecte pe care aș dori să le subliniez și, desigur, voi înainta și amendamentele. Știu, știu că mâine este termenul limită pentru înaintarea acestor amendamente. În primul rând, ținând cont de cele afirmate de domnul Flasac, uh, eu aș dori să adaug în uh, prefață o referință la Uh, al cincilea raport anual care se referă la agenda urbană și care, se, care are aceeași linii cu raportul nostru. Sunt uh, în totalitate de acord cu raportorul asupra ideii plasării agendei urbane în cadrul uh, politicii de coeziune. De asemenea, sunt de acord ca să existe o referire la strategia Uniunii Europene 2020. Aș dori să subliniez chiar mai mult nevoia de a trece înspre o Europa inteligentă, mai uh, inclusivă și mai durabilă. Și poate la punctul 4 am putea să subliniem acest lucru, unde, după părerea mea, uh, cele două obiective nu reflectă suficient de bine aspectul legat de inclusivitate și acest lucru cred că ar, fi, ar putea fi modificat printr-un uh, amendament. Sunt de acord de asemenea că este foarte important să subliniem politica urbană, politica municipală, uh, care nu ar trebui să excludă dezvoltarea zonelor rurale sau a zonelor suburbane și eventual aici am putea să ne asigurăm că, ca punctele 7 și 10 sunt mai aliniate din acest punct de vedere. În primul punct, discutați de puncte suburbane și rurale și apoi discutați despre abordarea integrată care ar trebui să existe în politica urbană. Încă nu înțeleg foarte bine uh, care este uh, punctul central uh, al raportorului, de ce se focusează atât de mult pe ideea subdelegării. După părerea mea, cred că ar trebui să diluăm puțin abordarea raportorului. Cred că se încearcă astfel anticiparea domeniului de aplicare real. Este posibil ca uneori uh, să, poate să putem recurge la subdelegări în ceea ce privește nivelele inferioare de jos ale administrației locale, însă eu nu pot să fiu de acord cu formularea pe care a ales-o raportorul la acest punct. Acestea ar fi câteva puncte. Sunt punctele care sunt importante pentru mine și sper că domnul raportor să fie de acord să le includă în varianta finală. Și um, aștept să văd care este atitudinea domnului Vlasac față de amendamentele de mâine. Constanțe. Da, eu Cred că acum este, sau eu am crezut că raportorii din umbră vor lua cuvântul, eu nu sunt raportor din umbră, dar am totuși câteva remarci. După părerea mea, este foarte important ca de fiecare dată când discutăm despre politica urbană să includem și uh, spațiul rural. Este un lucru foarte important. Însă dacă redactăm un raport de inițiativă despre politica urbană, ar trebui să ne referim la politica urbană. După părerea mea, există lucruri, foarte multe lucruri bune în acest raport. Însă, tocmai aceste probleme specifice ale orașelor mari, există acolo cart- cartiere, zone care nu sunt uh, legate din punct de vedere al infrastructurii de, de orașe. Este vorba până la urmă de probleme specifice unor orașe mari, probleme care nu se manifestă în orașe mici sau în zone rurale. Există orașe foarte bogate în care există, pe de altă parte, cartiere foarte sărace și acest uh, lucru, acest aspect este prea puțin reflectat în acest uh, raport. Și același lucru este valabil și în ceea ce privește posibilitatea orașelor când vine vorba de, de punerea în aplicare a strategiei 2020 să se implice mai mult. Aș dori să amintesc faptul că um, prin intermediul strategiilor de trafic uh, inteligent putem contribui foarte mult la atingerea obiectivelor de combatere a schimbărilor climatice. Desigur, state în care, uh, orașe care există o zonă rezidențială mare pot contribui uh, mult mai mult la combaterea schimbărilor climatice în comparație cu, cu zonele rurale și această abordare specifică lipsește, după părerea mea, destul de mult din acest raport. În rest, uh, am put, aș putea să, să înaintez, desigur, mai multe amendamente în acest sens. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Erika Manner, acum are cuvântul. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan onnitella mietinnön laatia erinomaisesta. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori în primul rând să îl felicit pe raportor pentru cooperarea, uh, pentru buna colaborare. Grupul nostru susține acest raport uh, în totalitate. Considerăm că este foarte important ca ideea ce stă la baza acestui uh, raport să fie promovată de exemplu, cifra de uh, numărul de locuitori ar put, uh, ca criteriu. Uh, nu suntem de acord cu acest uh, principiu, pentru că zonele urbane sunt foarte diferite în Europa și ar trebui să fie luate toate în considerare în această politică. În plus, este important în plus este o temă care apare în toate programele europene, inclusiv în uh, strategia Europa 2020. De asemenea, cred că este bine că în acest raport se abordează și Uh, raportul între zone urbane și rurale, însă nu există o linie clară de delimitare. Este o politică, trebuie să uh, creăm o politică în care aceste regiuni diferite se susțin reciproc. După cum spunea și Constanțe, mi se pare important să subliniem uh, dezvoltarea urbană inteligentă, un uh, aspecte, valorile ecologice, un transport ecologic uh, aspecte care ne uh, ajută în acest domeniu al politicii urbane. În ceea ce privește cooperarea cu alte fonduri, inclusiv EFRE, este importantă pentru că se pot crea anumite sinergii. În principiu, un document cu care suntem foarte mulțumiți. Mulțumesc, Karima Deli. Merci, monsieur le rapporteur, pour cette collaboration. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc raportorului pentru cooperarea bună pe care am avut-o. Și vreau să fac câteva comentarii importante pentru mine. Dacă avem o urgență, urgența este cea a schimbării climatice, în primul rând. Trebuie ca orașele și dumneavoastră ați arătat că orașele sunt motoare ale creșterii. Eu aș spune că lupta împotriva schimbării climatice în ziua de astăzi se va face în orașe. Trebuie să subliniem acest lucru. Dacă vorbim despre motoare de creștere, avem senzația că vom avea orașe uh, cu două trepte, cele care sunt uh, competitive și cele care nu sunt. Și acest lucru este periculos pentru că nu se ține practic seama de dimensiunea urbană. Aici nu e vorba doar de dimensiunea economică, ci și de dimensiunea socială și de mediu. Orașele europene care sunt bogate, este adevărat, dar în special orașele unde diferențele sunt foarte mari, unde sunt probleme, acestea sunt cele mai mari și cele mai importante, unde există excluziune socială, precare, precaritate energetică și alte probleme, bineînțeles. De asemenea, cred că nu e de ajuns să definim orașele durabile, nu e de ajuns să spunem că avem o dimensiune ecologică, pentru că nu există pur și simplu nu există orașe durabile, că orașele sunt atât de diferite unele de altele. Însă, care sunt criteriile de care avem nevoie, pe care trebuie să le aplicăm pentru a ajunge la aceste orașe durabile? Iată ce regăsim în acest text. De asemenea, rolul politicii de coeziune este acela de a întări politica de coeziune în orașe, să integrăm mai bine cartierele defavorizate, să uh, reabilităm locuințele, reducerea facturilor la energie, să ne asigurăm că toți locuitorii au acces la servicii publice de calitate la niște prețuri rezonabile provocările de natură socială și de mediu trebuie să-și aibă locul în acest raport și în special provocările de mediu, indiferent că e vorba de contaminare, de trafic, de acele probleme urbane, toate acestea trebuie prezentate pe primul loc politica de coeziune nu trebuie gândită în mod izolat, ci tocmai în legătură, în complementaritate cu celelalte politici europene, politica de transporturi, de mediu, politica energetică. Toate aceste sinergii trebuie întărite între politicile europene și să ne gândim mai bine la legătura între zonele urbane și rurale. Rolul orașelor în politica de coeziune trebuie subliniat aici și aș susține recursul la subvenții globale pentru orașele care nu sunt uh, puse în valoare în acest raport. Aceasta fiind o condiție esențială pentru reușita acestor orașe. Pe de altă parte, logica parteneriatelor trebuie să fie întărită. E nevoie de parteneriate mai extinse, mai vaste, în care să fie implicați nu doar factorii de decizie locali, ci toți actorii societății civile. Am de aceea amendamente în acest sens pe care le voi prezenta și trebuie să insistăm și asupra bunelor practici, asupra programelor urbane care au funcționat foarte bine în orașe. Cred de aceea că raportul este bun, însă cred că ar trebui să fim mai ambițioși și sper, domnule raportor, să reușiți să includeți aceste elemente. Eh, Mulțumesc, Jan Olbricht. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Aș dori să atrag atenția asupra faptului că politica urbană este una dintre puținele politici care au o dimensiune teritorială. Alte politici se concentrează asupra unei tematici, uh, uh, clima, transportul, dar aici avem vorba, aici uh, este vorba de un anumit tip de teritoriu, de o unitate geografică. Până de curând, când discutam despre aceste politici la nivel formal, ne-am uh, concentrat asupra politicilor rurale. Iar aici este vorba de politica regională și de dezvoltarea uh, rurală. Însă, acum urmează politica urbană și trebuie să spun următorul lucru. Nu sunt în, totalitate de acord cu uh, raportorul, chiar dacă suntem împreună în grupul de lucru urban. Eu sunt convins că politica urbană poate să fie de competența guvernelor, însă politica rurală este un element al, și al uh, politicii europene. Iar când spuneți că politica urbană ar trebui să fie și ea transpusă la nivelul european, sunt de acord cu dumneavoastră, pentru că dacă nu, trebuie să lăsăm totul la îndemâna guvernelor și acestea ar trebui să se descurce singure. Și orașele și zonele rurale fac parte din Europa, deci trebuie să ne gândim cum putem să le ajutăm. Amintesc faptul că um, Comisia elaborează un document cu titlul uh, Cities of Tomorrow, orașele de mâine. Acest lucru ne arată că politica urbană câștigă în importanță. Aș dori să mulțumesc raportorului pentru faptul că a respectat subiectul, pentru că nu este vorba în acest raport de declarații generale cu privire la ce se întâmplă în orașe. Nu, este vorba despre dimensiunea urbană în politica de coeziune. Iar această dimensiune se referă în primul rând la orașe ca unități geografice, ca unități în care trăiesc oameni dar este vorba în același timp și de instituțiile urbane. Dacă respectăm tema menționată în titlu, uh, cred că este uh, cel mai bun mod de uh, a acționa. Propunerile concrete pentru aplicarea acestei dimensiuni urbane mi se par foarte potrivite în acest text. Domnul Siman, Aș, do aș dori și eu să mulțumesc raportorului pentru uh, acest raport. Am unele observații. Menționați faptul că inițiativa Urban pentru uh, perioada respectivă a îmbunătățit uh, disponibilitatea fondurilor. Însă cred că este vorba de o implementare a conținutului și aceasta nu este suficientă încât să asigure durabilitatea acestui program. Ar trebui să punem accentul pentru, do, pentru perioada după 2014 că trebuie, pe faptul că este nevoie de, o mai, de un angajament mai puternic. De asemenea, menționați faptul că intro, uh, implicarea autorităților locale în procesele decizionale este importantă. Eu cred că ar trebui să mergem mai departe esențială este implicarea obligatorie la crearea pro programelor operaționale și asta uh, într-un mod mult mai accentuat decât se întâmplă astăzi. În plus, ar trebui să obligăm statele membre să stabilească uh, dezvoltarea urbană durabilă ca uh, prioritate strategică chiar din, uh, din momentul elaborării planurilor naționale de strategie. Există însă un punct unde nu sunt de acord cu dumneavoastră. Este vorba de definiția zonelor urbane și a orașelor. Înțeleg problemele care reies dacă uh, ne ghidăm după cifre, după um, date statistice. Însă, dacă vrem să definim o definiție uh, a urbanului sau a orașelor ca beneficiar de, finanț- de finanțare, uh, trebuie să putem spune contribuabililor la ce ne referim prin, uh, prin, acest, uh, prin aceste zone urbane. Deci cred că am avea nevoie de o definiție am putea să, fac, să căutăm o astfel de definiție împreună cu organizațiile active în acest uh, domeniu. Am putea ajunge la o abordare funcțională. Nu neapărat să ne ghidăm după cifre, mărime, uh, număr de locuitori, din potrivă să ajungem la un cadru funcțional care să definească dimensiunea urbană, dar în același timp să lase suficientă flexibilitate pentru uh, stabilirea unor uh, competențe și obligații foarte concrete. Joachim Zeller. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați colegi, când um, a apărut acest raport de inițiativă, m-am bucurat foarte mult. Uh, m-am bucurat faptul că uh, dezvoltarea urbană este discutată în Parlamentul European. Drept urmare, nu îi înțeleg pe unii colegi care aproape cu teamă vor să pună în uh, legătură dezvoltarea urbană cu dezvoltarea spațiilor rurale. Dacă am învățat ceva în ultima perioadă, Uh, este faptul că agricultura și zonele rurale au cel mai puternic lobby aici în Parlament și că se discută mai mult decât despre acestea decât despre uh, dezvoltarea urbană. Numai 6,1% din fondurile pentru politica de coeziune sunt acordate pentru dezvoltarea urbană și din aceasta jumătate uh, se referă la proiecte de regenerare urbane și rurale. Iată din nou o uh, proporție foarte mare a ruralului în cadrul urbanului. Practic s-au ascuns această dimensiune. Apoi, toate obiectivele menționate cu atâta ambiție în strategia Europa 2020 vor putea fi atinse numai prin Uh, intermediul orașelor. Dacă este vorba de inovație și cercetare sau eficiență energetică uh, sau uh, chiar reducerea numărului, reducerea cifrelor în ceea ce privește abandonul școlar. Dacă nu punem orașele sus pe lista priorităților în, în politica de coeziune, nu vom obține aceste obiective și nu vom atinge aceste obiective. Acest lucru este clar. Programele operaționale și cele naționale sunt foarte importante aici. Chiar dacă avem o bună autoguvernare a orașelor, prin faptul că uh, programele operaționale au loc la uh, nivel de land, nu, uh, orașele nu sunt luate în considerare de multe ori. De aceea, orașele trebuie să fie implicate, reprezentanții orașelor trebuie să fie implicați uh, cât se poate de puternic în politica europeană. Aceasta mi se pare și abordarea acestui raport și ar trebui să găsim și formulările adecvate. Vă mulțumesc. Știu că nu este politicos să îi rog pe ultimii vorbitori să fie succinți, dar o voi face. Lambert van Nistelrooy. Mulțumesc, doamnă președinte. Este un raport foarte echilibrat, după părerea mea. Scopul nostru în acest raport și în raportul PIPER este um, că ar trebui să ne stabilim niște, niște cerințe mai clare aici. Când este vorba de noi dezvoltări, orașele sunt mo motorul pentru creștere este vorba de design, de cunoștințe în domeniul IT și așa mai departe, voi depune unele amendamente aici. De exemplu, pentru punctul 6. Aici aș dori să se vorbească despre implicarea orașelor. Nu se poate ca de fiecare dată să uh, ne confruntăm cu această situație. Avem nevoie de un pact teritorial, iar acest lucru nu se poate întâmpla uh, Uh, pe bază voluntară. Avem nevoie de un pact teritorial, iar acest lucru înseamnă că am luat în considerare situațiile specifice fiecarei zone. Orașele sunt uh, pionieri în anumite domenii și acest lucru uh, trebuie menționat. Acest lucru se poate întâmpla prin descentralizare, S-a întâmplat asta în unele uh, situații, marele, în unele țări, marile orașe au propri, propriile lor uh, proiecte am putea să ne gândim la, un, la o astfel de inițiativă. Domnul Vlasac nu merge foarte în detaliu în ceea ce privește programul urban la nivel european. Când vedem că marile aglomerări uh, urbane uh, trebuie stimulate, acest lucru trebuie să se întâmple prin obiectivul 3. Este poate un, o platformă bună pentru a face schimb de experiențe. Poate și acest lucru ar trebui să fie menționat. Apoi, în ceea ce privește definiția unui oraș, ce este un oraș, uneori este vorba de o întreagă aglomerare urbană, sunt mai multe orașe, uneori este o regiune urbană. Eu cred că ar trebui să ne asigurăm că este uh, inclusă dinamica urbană, oricum am numit-o. Urbanizarea a schimbat deja lumea. Nu știm încă exact ce nume să le dăm, însă trebuie să descriem dinamica. Obiectivul 3 trebuie să fie mai concret uh, prevăzut și să luăm măsurile necesare. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Szanowni Państwo, Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați colegi, aș dori să subliniez faptul că discuția pe care o ducem la ora actuală, cea cu privire la orașele viitorului, dar și cea cu privire la zonele rurale, ar trebui să ducă la o mai mare coerență în aceste două tematici. În ciuda a ceea ce cred majoritatea oamenilor, și în zonele rurale dezvoltarea urbană joacă un rol foarte important, pentru că uh, Dezvoltarea orașelor dintr-o regiune este esențială și afectează întreaga regiune. De aceea este foarte important ca în, în politica de coeziune viitoare să fie alocate fonduri pentru dezvoltarea urbană, astfel încât să se poată echilibra disparitățile uh, existente, menționate de către Constanțe Cler și Ian Olbricht. În multe zone, și multe regiuni, vedem că acestea se confruntă cu foarte multe probleme ce țin de calitatea vieții, de exemplu. Iar orașele nu reușesc să facă fața acestor probleme singure. De aceea aș dori să subliniez faptul că politica urbană are influența asupra unei întregi regiuni. Cu cât mai bine o duc orașele, cu atât mai bine o vor duce și regiunile. De aceea trebuie să ne gândim la viitorul politicii de coeziune și din această perspectivă și la uh, dezvoltarea zonelor uh, rurale, de asemenea. Aici avem nevoie de servicii publice. Serviciile publice din regiune pot fi consolidate cel mai bine printr-o cooperare cu orașele. În orașe avem programele de educație, programele culturale. În orașe se concentrează programele de infrastructură de cele mai multe ori De multe ori, orașul se asigură că o întreagă regiune beneficiază de pe urma unor programe de infrastructură. Avem în ziua de astăzi aceste două politici diferite care nu ating sinergii, iar acest lucru afectează calitatea vieții atât în oraș cât și la, în zonele rurale. Dámy a pánové, já děkuji za velmi konstruktivní diskuzi. Doamnelor și domnilor, mulțumesc pentru această discuție foarte constructivă. Singurul lucru pe care pot să-l adaug este că, într-adevăr, nu am inclus toate aspectele în acest raport, tocmai pentru că am avut un domeniu restrâns de, de, de aplicare, așa cum a spus doamna Mazzoni indiferent dacă este vorba aici de referința la raportul numărul 5 referitor la coeziune. Da, aș putea să includ mai multe referințe în considerente pentru a completa uh, considerentele. Același lucru este valabil și pentru cele mai bune referințe, pentru referirea la programele urbane. Poate a fost o greșeală faptul că nu v-am prezentat în totalitate um, încercările mele în procesul de a crea acest text, însă cred că acest lucru poate fi îmbunătățit prin, prin uh, intermediul amendamentelor. Însă această idee poate e valabilă pe, pe viitor și aș dori să mai spun un alt lucru. Um, avem cu toții aceeași perspectivă asupra acestui uh, raport. Acest raport se referă la orașe, la aspecte urbane. Nu putem să ne ocupăm aici de zonele rurale. Însă, da, pe viitor este posibil uh, să trebuiască să ne ocupăm și de ceea ce se întâmplă în zonele rurale, deoarece ceea ce se întâmplă acolo este legat de aspectele urbane. Și eu cred că în viitor avem nevoie de o mai mare integrare, avem nevoie de abordări integrate. Și după cum am auzit în ultima contribuție, um, zonele rurale depind de orașe și, pe de altă parte, uh, zonele urbane depind de zonele înconjurătoare. Deci, Haideți să, să ne lăsăm surprinși de forma finală a raportului. Un motiv pentru care am discutat atât de mult uh, acest raport este un bun. Doamna președinte, îmi pare rău, nu v-am văzut. Am văzut că Constanța Crel dorește să ia cuvântul în numele socialiștilor. Domnul Cățălina este acum prezent. Da, îmi pare rău. Pentru, îmi pare rău pentru această neînțelegere. Apreciez acest uh, raport care, se, se, care include lucruri importante pentru mine și aș dori să, să subliniez uh, următorul aspect. Știu că termenul de depunere a amendamentelor este mâine. Eu aș dori să se renunțe la patru domenii în primul rând, discuția legată de definirea, de definirea orașelor. După părerea mea, aici uh, avem nevoie de includerea mai multor aspecte. Cred că este foarte dificil, uh, datorită faptului că există atât de multe, atât de diferite experiențe în, uh, în Europa, așadar cred că ar trebui să existe o linie directoare în, la nivel european. Aș dori să mă refer și la consolidarea um, autorităților locale. O politică uh, urbană nu poate să se bazeze pe inițiative care vin de sus, care sunt impuse de sus întotdeauna. Trebuie să găsim posibilitățile de a implica pe cei care sunt afectați în mod direct, acolo la fața locului, în orașe. Apoi, alte două puncte importante, esențiale pentru acest raport rolul social al orașelor, mai ales datorită crizei din ultimii 2-3 ani ne-am dat seama că și am văzut că dezechilibrele sociale au devenit tot mai mari. Sărăcia uh, în orașe s-a răspândit foarte, foarte mult și acest lucru trebuie să fie amintit în raport. În plus, cred că ar trebui să amintim măsuri politice care uh, în cadrul unei politici urbane ar uh, sprijini, ar consolida o includere uh, mai mare, mai ales a cetățenilor uh, defavorizați. Apoi, în ceea ce privește aspectul durabilității, acesta este foarte important pentru strategia Uniunii Europene 2020. În loc să ne referim aici la, la relațiile între, uh, între zonele urbane și cele rurale, se spune că um, orașele au nevoie din, de, din ce în ce mai mult teritoriu pentru a se extinde. Și aici cred că trebuie să ne gândim la energiile regenerabile, la rețelele de transport public și așa mai departe. Doamna președinte, mulțumesc și aș dori să vă spun că Termenul de depunere a amendamentelor este 15 aprilie la ora 12 la amiază. Vă mulțumesc. Trecem acum la Eli Oro, care are două rapoarte. Aș dori să vă dau cuvântul și aș dori să spun că nu avem tot timpul la dispoziție, deci trebuie să fim din nou succinți. Vă mulțumesc. Aveți cuvântul, domnul Oro. Oui, merci, madame la Mulțumesc, doamna președinte. Pe 14 decembrie, comisarul pentru fiscalitate, domnul Șimac, a informat în legătură cu adoptarea la comisie de a raportului referitor la regimul de impozite pentru teritoriile ultraperiferice. Adoptarea noului raport cu noile măsuri de către Comisie se făcea după prezentarea de către Franța unui raport la jumătatea parcursului în legătură cu situația acestui teritorii cu un bilanț pozitiv. De asemenea, comunicarea a fost însoțită de o serie de măsuri primite din partea Consiliului pe care o dezbatem astăzi și arată că în jur de 50 de produse din partea Guianei cu un regim diferențial de impozitare pe baza justificării furnizate de autoritățile franceze. Aceasta se înscrie în cadrul articolului 349 Tratatului de Funcționare a UE care permite Consiliului, la propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului European, să prezinte măsuri specifice pentru regiunile ultraperiferice, ținând cont de situația economică, socială și structurală. A, aceste drepturi sunt niște taxe foarte vechi care au fost uh, înființate în 1680, uh, însă din uh, de pe urma legii din 84, consiliile regionale sunt cele care aplică această taxă. Taxa aplicată doar produsele, produselor importate până la legea din 92, care aplică o, regizie, o decizie a Consiliului European din 89, care extinde această taxare producției locale pentru a pune în conformitate această taxă cu principiul nediscriminării, ținând cont de actul unic european. Această lege din 92 determină modalitățile regimului fiscal pentru regiunile ultraperiferice pe o perioadă de 10 ani. După aceea, la 1 uh, iulie 2004, ea a fost uh, extinsă pentru o nouă perioadă. Aceasta permite regiunilor posibilitatea de a avea exonerări de la aceste impozite din motive economice locale cu acordul Comisiei Europene. Acest drept nu este decât o formă de TVA, iar veniturile nu revin statului, ci regiunilor. Statul francez aplică un regim TVA redus pentru teritoriile ultraperiferice și aceste regiuni îl completează prin această taxă care se duce spre regiuni și care reprezintă între 37 și 48% din bugetul comunităților locale din teritorii ultraperiferice. Considerăm că acesta trebuie, prin urmare, menținut. De ce? Pentru că acest impozit asigură finanțarea colectivităților locale din regiunile ultraperiferice și permite ca acestea să facă investițiile necesare pentru dezvoltare. Pe de altă parte, permițând să se aplice această exonerare de impozite în conformitate cu Consiliul European, se permite conservarea economiilor locale și a locurilor de muncă. Această taxă, care este foarte veche, deține deci un caracter esențial pentru stabilitatea economiei, pentru regiunile ultraperiferice și pentru menținerea ocupării într-o regiune unde șomajul este în jur de 30% sau chiar peste. Iată de ce dorim să îi sensibilizăm pe colegii noștri în legătură cu această nevoie care va apărea după 2013 de a găsi mijloacele necesare pentru a face ca această măsură să fie permanentă, astfel încât ansamblul actorilor economici care au produse locale să nu rămână într-o situație de incertitudine și să poată respecta legile pentru că altfel aceasta ar însemna pentru ei un adevărat dezastru economic și social. Iată, doamnă președintă, dragi colegi, comentariile pe care vrem să le fac pe marginea acestui raport. Mulțumesc foarte mult. Am să dau cuvântul uh, lui Maurice Ponga. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea să mulțumesc uh, raportorului pentru acest raport. Este vorba de o revizuire tehnică a anexei deciziei Consiliului. Aceasta autorizează departamentele ultraperiferice să aplice aceste taxe pentru produsele locale pentru a le diferenția de cele din Franța metropolitană sau din alte state membre, pentru a îmbunătăți industria locală și pentru a îmbunătăți competitivitatea. Modificările propuse de comisie țin cont de nevoile teritoriilor ultraperiferice, care știți sunt uh, teritorii europene cu drepturi de pline. Pentru a ține cont de specificitatea situației lor, se pot adopta măsuri specifice de către Consiliu pe baza articolului 349 a Tratatului de Funcționare a UE. Această decizie traduce în mod concret acest regim specific aplicat teritoriilor ultraperiferice și favorizează dezvoltarea economiei locale. Mulțumesc! Merci Patrice Tirolien. Mulțumesc, euh, Mulțumesc, vreau să mulțumesc în primul rând colegilor pentru că au făcut o trecere în revistă istorică a acestor uh, uh taxe de andocare. Regimul actual este valabil până în 2014, cred, și până atunci cred că vom mai putea dezbate această temă. Deci, uh, acesta este la baza textului pe care îl discutăm astăzi. Acesta este esențial pentru competitivitatea producătorilor locali. Trebuie ținut de cont de articolul 349 al tratatului și de asemenea este important pentru finanțarea comunităților locale care pot redistribui beneficiile în uh, cazul uh, prestațiilor sociale. Modificările propuse astăzi au fost dezbătute îndelung între regiuni, Franța și Comisia Europeană iar intrarea în vigoare a acestor propuneri ar trebui să fie imediată. Iată de ce în numele grupului socialist nu voi depune amendamente la acest proiect de rezoluție. Vă mulțumesc. Thank you. Uh, Ramona Manescu is not here. Mulțumesc, doamna Manescu nu este aici. Nu știu dacă uh, Catrin Gresle dorește să vorbească. Nu? Mai dorește cineva să ia cuvântul la această temă? Dacă nu, putem încheia dezbaterea și vă informez că termenul de depunere a amendamentelor v-aș propune termenul de 20 aprilie la orele 12. Dacă sunteți de acord, notați-l, vă rog, 20 aprilie. Și trecem acum la următorul raport al uh, domnului Eli Oro, măsuri specifice în domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii. Mulțumesc, doamnă președintă. Insulele și teritoriile franceze, portugheze și uh, spaniolești reprezintă ceea ce numim astăzi teritoriile ultraperiferice ale UE. E vorba de șapte teritorii. A fost nevoie de 30 de ani pentru a defini un cadru juridic specific care să permită o mai bună integrare a acestor regiuni în comunitatea europeană. Cadru care a fost consolidat prin tratatul de la Amsterdam, prin articolul 219.2 și tratatul de la Lisabona a confirmat prin articolul 349 că aceste teritorii sunt caracterizate printr-o mare depărtare de piața comunitară și prin constrângeri permanente care fac ca regiunile ultraperiferice să aibă o situație foarte specială în cadrul Uniunii Europene. Această situație justifică implementarea unor măsuri specifice. În 1989, primele măsuri specifice pentru regiunile ultraperiferice au fost luate de către programul operațional specific pentru îndepărtare, POSEI, și pentru zonele insulare în domeniul agricol. Aceasta arată că articolul 349, completat de articolul 42 aliniatul 1 și 43 primul aliniat și 44 aliniatul 3 trebuie să rămână baza temeiul juridic al noului regulament. Articolul 349 conferă comisiei noastre un rol deosebit în analizarea oricărui text sau regulament care se referă la aceste chestiuni. Întrebarea se pune de ce uh, să susținem agricultura, pentru că acesta reprezintă în regiunile ultraperiferice un sector economic strategic din două puncte de vedere. În primul rând, este un adevărat factor de dezvoltare a ocupării în această regiune și, în al doilea rând, agricultura și diversificarea sa au de-a face cu noțiunea de securitate alimentară, care este cu atât mai importantă pentru această regiune, cu cât e vorba de regiuni îndepărtate, insulare și izolate față de continentul european. Care sunt obiectivele? În primul rând, este vorba de creșterea gradului de autonomie alimentară. Este o adevărată miză pentru regiunile ultraperiferice, iar Uh, și de asemenea pentru strategiile de dezvoltare. Acest obiectiv de autonomie, autosuficiență alimentară ar trebui să ducă la reducerea importurilor în domeniul produselor agricole și la creșterea, de asemenea, a producției agricole locale. Cu toate acestea, ar trebui să înțelegem foarte bine că pentru a face față acestor provocări, nu e vorba aici de înlocuirea filierelor tradiționale, banane, zahăr și rom, ci trebuie o diversificare a agriculturii. Aceasta se poate face atunci când agricultura tradițională are un comportament bun și importanța agriculturii tradiționale este cu atât mai mare cu cât aceasta permite practic menținerea competitivității lor pe piața europeană în fața concurenței venite din America Latină și din țările ACP. Aș vrea de asemenea să subliniez și să insist asupra faptului că beneficiile care provin în, de pe urma acestor produse și subproduse din agricultura tradițională trebuie să fie împărțite în mod echitabil între agricultori, procesatori și distribuitori, astfel încât fiecare să a, poată avea o viață decentă în urma activităților. Din 1989 există acest program POSEI. Bine, care este bilanțul în ziua de astăzi? Bilanțul este unul pozitiv, așa cum arată și raportul Curții de Conturi Europene și raportul Comisiei Europene publicat în 2010. De aceea ar trebui să menținem pentru totdeauna acest dispozitiv și să permitem acea flexibilitate regională care este caracteristică. De asemenea, este important pentru mine, în calitate de raportor, să arăt că Comisia Europeană ar trebui să facă studii de impact de fiecare dată când se semnează acorduri de comerț internațional și atunci când filierele susținute de programul POSEI se află în pericol. Obiectivele programului POSEI ar trebui totuși să fie mai bine definite și să țină cont de provocările existente în regiunile ultraperiferice. Și în acest sens aș propune un obiectiv nou, specific, care se referă la dezvoltarea agriculturii locale și la reducerea importurilor. Aici ar trebui de asemenea să diferențiem eforturile de susținere, pe de o parte pentru filiera banane și și trestie și celelalte filiere care sunt integrate în programul POSEI din 2007. Implementarea programelor de cercetare și de formare este foarte importantă, acestea putând dezvolta o nouă producție durabilă și cu valoare adăugată. Acestea ar trebui să fie o nouă fațetă a obiectivelor programului POSEI. Bineînțeles că e nevoie de o adevărată coerență între programul POSEI și ultima comunicare a Comisiei, făcută în 2008, în legătură cu noua strategie destinată regiunilor ultraperiferice. Și pentru a fi transparenți, pentru că cu toții dorim aceluși, acest lucru, cred că președinții comunităților locale competenți în domeniul agriculturii ar trebui să fie informați și implicați cât mai mult cu putință în programul POSEI, pentru că comunitatea locală, colectivitatea locală este esențială în acest sens și ea trebuie să-și asume acea parte de responsabilitate care îi revine. Trebuie de asemenea să fie informată de statele membre și de Comisia Europeană în legătură cu toate acele decizii care sunt luate în programul PSEI, POSEI la cele două niveluri. Iar programul POSEI ar trebui să fie evaluat în mod constant, ținând cont de obiectivele definite pentru ca acestea să ducă la o adevărată implementare eficientă. După cum ați văzut, dragi colegi, avem multe propuneri de amendament, propuneri pe care sunt dispus să le dezbatem cu toți colegii. Bineînțeles că textul nu este definitiv, acum vom discuta toate sugestiile împreună pentru a ajunge împreună la un text cât mai bun pentru programul POSEI. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Acum începem cu raportorii din umbră. Obrigado, Queria começar naturalmente por eh, felicitar o nosso colega. mulțumesc, doamna președintă. În primul rând, aș dori să-l eh, felicit pe domnul raportor pentru munca sa și pentru angajamentul eh, său în pregătirea acestui document pe care ne l-a prezentat astăzi. În mare, eu sunt de acord cu acest text și sunt de acord cu multe lucruri pe care le-a afirmat domnul raportor. În urmă cu un an, în această comisie, am avut uh, posibilitatea de a discuta modificările aduse acestui pro- program. S-a spus că este vorba de modificări tehnice care uh, sunt uh, făcute cu atenție chirurgică. Cu o mare majoritate am adoptat un aviz care apoi a fost uh, respins de către comisie. S-a spus că um, ne vom referi doar la bananele de, uh, de pe insulele Canare și pe, din insula Madeira și uh, tot ceea ce dorim, am, am dorit să aducem în plus, va fi rezolvat prin revizuirea regulamentului. Se pare că a venit momentul revizuirii largi a programului POSEI. Și comisia nu trebuie să, nu poate să evite toate aceste lucruri, spunând pur și simplu că sunt lucruri problematice. Deci cred că este momentul să uh, readucem în discuție toate aceste aspecte. Programul POSEI există deja din anii 90 și uh, dorește astfel echilibrarea uh, dezechilibrelor din aceste zone ultraperiferice, care reprezintă o, o piață foarte mică, foarte uh, puțin importantă. Deci, cred că avem nevoie de măsuri foarte specifice, uh, delicate. Se pare însă că Comisia um, dorește totuși să aibă o abordare total diferită, folosește instrumentele prea mari necesare. Deci până la urmă este vorba de, o fra- o, de piețe care au o influență foarte mică asupra uh, pieței interne cu, anum, cu câteva uh, excepții, toate lucrurile sunt modificate de, de comisie și eu nu pot să înțeleg anumite aspecte pe care eu nu le pot înțelege, însă poate până la urmă eu sunt uh, vinovat și poate cineva mă va putea ajuta aici. Pur și simplu nu pot să înțeleg cum uh, se poate că comisia accentuează în uh, continuare faptul că produsele care urmează să fie procesate și faptul că materiile prime care sunt uh, sprijinite de către programul POSEI sunt uh, exportate doar în uh, țări din, din Uniunea Europeană. Și toate acestea se bazează pe cifre dintre anii 80, între 1989 și 1992. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă acest lucru că aceste zone ultraperiferice vor uh, răsturna, vor pune piața internă cu capul în jos? Nu pot să accept acest, să accept acest uh, argument sau logica mea este falsă care este situația cu întreprinderile din, uh, din aceste regiuni ultraperiferice? Acestea nu au uh, voie să se dezvolte, nu au voie să-și diversifice um, exporturile, doar pentru că ne bazăm pe aceste date istorice uh, vechi. Cred că a venit momentul să revizuim acest program, ținând seama de modificările aduse de tratatul de la Lisabona pentru ca aceste întreprinderi să aibă șanse um, egale. Și pentru aceasta, cel puțin regulile referitoare la materiile uh, prime ar trebui să fie mai flexibile. După părerea mea, Comisia ar trebui să uh, facă referință acum la, la, date, la datele um, din ultimii trei ani și nu la cele din anii nou, de la începutul anilor 90. Uh, Alte aspecte le voi discuta cu domnul raportor și și eu um, sunt de părere că aceste zone mici ar trebui să fie solidare pentru a, pentru a, avea, pentru a avea mai multă putere. Thank you, uh, Patrice Mulțumesc, Patrice. Euh, Mulțumesc, dragi colegi. Aș vrea, în primul rând, să îl felicit pe colegul meu, Elio, pentru acest raport excelent. Pentru că dânsul a fost uh, foarte eficient pentru a rezolva anumite dificultăi ale programului și aceasta s-a văzut în toate rapoartele de evaluare. În numele socialiștilor îl voi susține în uh, cadrul propunerii făcute pentru a avea o mai bună consultare a autorităților locale în gestionarea programelor, pentru a avea o mai bună compensare în cadrul acordului de la Geneva, așa cum a arătat Parlamentul în avizul conform, și, de asemenea, pentru a avea o diversificare a agriculturii. Aș vrea totuși să fac câteva comentarii asupra unor chestiuni care au fost deja dezbătute într-o întâlnire anterioară. Aș dori să se introducă posibilitatea de a extinde această aplicare a regimului și pentru alte regiuni ultraperiferice. Pentru că contextul actual nu ne permite o implementare imediată a unei astfel de propunere, să cred că ar fi de dorit să introducem o procedură de acte delegate prin care Comisia să poată valida această propunere dacă acest lucru va fi oportun. Cred de asemenea că ar trebui să avem o organizare mai flexibilă în ceea ce privește prevederile pentru reexportarea produselor și regimul specific pentru aprovizionare. Pe de altă parte, una dintre principalele probleme ale utilizării acestor fonduri este chestiunea prefinanțării. Și aceasta s-ar putea rezolva eventual la nivel național, însă poate ar fi bine să introducem și la scară europeană o posibilitate de acord sau de convenție pentru a garanta prefinanțările prin sistemul bancar. Cred că acest text ar trebui să se întoarcă peste trei ani la Parlament pentru a aduce modificările necesare care au, ar avea legătură cu introducerea de noi uh, filiere agricole și o creștere a resurselor bugetare necesare. Vă mulțumesc, doamnă președintă. În primul rând, aș dori să felicit domnul raportor pentru acest text. Ehm, grupul nostru politic poate sprijini multe puncte, însă aș dori să mă refer acum la lucrurile cu care nu sunt de acord. În primul rând, punctul de plecare. Punctul de plecare cred că ar trebui să fie ehm, punctul la care s-a referit eh, doamna Crel când am votat, care sunt prerogativele noastre, care sunt competențele noastre. După părerea mea, există aici unele lucruri care merg dincolo de competențele noastre. De exemplu, amendamentul 5. Uh, aici se face referire la acordul uh, cu bananelor, care pe noi nu ne, nu ne privește și, pe de altă parte, dacă deschidem această cutie a Pandorei referitoare la banoane, este o dezbatere pe care o purtăm deja de decenii și nu cred că acesta este um, locul să avem această discuție. Apoi, amendamentul 46. Aici se cere o, o mărire a bugetului pentru zonele ultraperiferice um, pentru că ex- acolo există un nou guvern. Dacă dacă înțeleg eu bine lucrurile, uh, fiecare stat membru este responsabil pentru, pentru aceste zone ultraperiferice. Dacă bugetul uh, din Franța este mărit, acest lucru se va reflecta prin reduceri în alte, alte părți. Și, din nou, cred că este vorba de o competență care depășește uh, competențele comisiei noastre. Însă, în rest, raportul cred că este unul foarte bun. Mulțumesc, lui Șal. Um, Mulțumesc, doamnă președinte. Colegii Oro, Teixeira, Tirolian, au menționat aspectul deosebit al acestui program. Când este vorba de teritorii în mijlocul Uniunii Europene, e bine, nici măcar n-ar fi vorba de astfel de măsuri, însă este vorba aici despre capacități de producție care ar putea fi competitive în mijlocul Uniunii Europene, însă uh, fiind vorba de teritorii care sunt în mijlocul Oceanului Atlantic sau pe alte continente, este vorba de o situație specială, aceste teritorii fiind uh, supuse unor constrângeri mai dure. Drept urmare, trebuie să avem programe care să echilibreze această situație. Tocmai uh, de acesta s-au elaborat programe precum POSEI, care uh, ajută așadar în această situație. Populația acestor uh, teritorii trebuie să fie tratată în mod egal și numai astfel se poate, va putea uh, și ea să participe la piața unică. Sunt de acord cu colegul Teixeira care a spus că acest lucru nu este perceput în mod corect. care este situația cu importurile de materii prime în aceste, uh, în aceste teritorii. Se acordă uh, ajutoare pentru aceste uh, importuri. Drept urmare, aceste teritorii trebuie să respecte alte criterii în ceea ce privește piața internă și trebuie să se rezume la o proporție uh, stabilită dinainte. Dar acest lucru nu este constructiv, nu duce la o mai bună integrare a acestor teritorii în piața unică. Și asta ne dorim. Domnul Barnier tocmai uh, a solicitat un studiu care se referă la integrarea acestor teritorii. În plus, s-a mai menționat un aspect, și anume acest program este relativ flexibil și poate fi adaptat de la an la an, însă înspre exterior nu poate fi la fel de flexibil. Să ne gândim, de exemplu, la tratate, la acorduri de comerț care au influență asupra acestor teritorii. Evaluarea de impact nu a fost efectuată până în momentul de față. și în cadrul politicii agricole comune ar trebui să se ia în considerare acest lucru. De exemplu, când s-au eliminat cotele de lapte, care ar fi trebuit să expire în 2005, e bine, aceste lucruri au influență asupra acestor teritorii și ar fi trebuit să se, ar fi trebuit să se facă o evaluare a impactului, astfel încât să se poată adapta POSEI în urma acestor uh, schimbări efectuate la PAC. Așadar, nu numai situația internă politică din cadrul programului este importantă, ci și factori externi. Atât am dorit să spun, cu toate că uh, aș fi putut adăuga încă mai multe lucruri. Catarin Gres. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea și eu să mulțumesc domnului Arro pentru acest raport, care este un raport exhaustiv și aduce idei inovatoare în dezbaterea pe care o avem în legătură cu agricultura în teritoriile ultraperiferice. Aș dori să subliniez în special câteva elemente pozitive care mi se par foarte importante, și anume noțiunea de siguranță alimentară și a unei mai mari autosuficiențe, obiectivul fiind, bineînțeles, acela de a reduce importurile. Un al doilea lucru care mi se pare esențial în acest raport este acela de a apăra și mai mult uh, agricultura tradițională. Colegul meu finlandez nu dorește să vorbesc despre uh, banane, putem vorbi despre rom atunci. Săptămâna trecută am avut o întâlnire cu producătorii mici de rom și am văzut cum îi putem susține. Există o concurență foarte mare cu America Latină și mă gândesc aici în special la negocierile pe care le avem cu Guatemala și cu Peru și de asemenea concurența neloială din partea Statelor Unite care subvenționează uh, romul pentru Puerto Rico și pentru uh, Virgin Islands. Deci cred că ar trebui să fim foarte atenți la această chestiune. Am salutat de asemenea o altă idee inovatoare și anume aceea de a implica aleșii locali în cadrul programului POSEI. Aș vrea, dacă îmi permiteți, să mai adaug două elemente. Știu că nu este vorba aici de elemente ușor de introdus, cel puțin primul dintre ele, dar cred că e greu să vorbim despre agricultura în regiunile ultraperiferice dacă lăsăm deoparte problema limitării emisiilor de dioxid de carbon și a problemei schimbării climatice. Trebuie să ținem cont într-un fel sau altul de acest element. Voi aduce de asemenea un amendament pentru a întări conceptul de calitate a produselor afectate. Iată comentariile mele și încă o dată mulțumesc domnului Aro pentru munca realizată. Uh, I don't know, Mr. Aro. Mulțumesc, domnul Aro. Mulțumesc uh, tuturor colegilor care au uh, intervenit în această dezbatere și care, prin comentariile făcute, bineînțeles, vor duce la o uh, mai bună redactare a textului. Bineînțeles, vom ține cont de problema reexportării produselor, de problema laptelui, care poate fi extinsă și pentru alte regiuni ultraperiferice, Cred că acest lucru este posibil. Aș vrea să mulțumesc de asemenea colegii Cres pentru contribuția sa. Cred că, într-adevăr, există o problemă cu calitatea produselor și cu emisiile de dioxid de carbon de care trebuie să ținem cont. În ceea ce privește acum competențele comisiei noastre, a, care au fost evocate de colegul nostru, de colegul Manner. Cred că trebuie să înțelegem aici ce spune articolul 349 al Tratatului de la Lisabona. Acest articol, practic, conferă un rol deosebit comisiei noastre, Comisia de Dezvoltare Regională. Un rol esențial în orice domeniu atunci când se Uh, vorbește de această problemă în articolul 349. Indiferent că e vorba de probleme de natură agricolă sau de probleme comerciale, acest articol, dacă este evocat, articolul 349, conferă prioritate Comisiei noastre de dezvoltare regionale. Deci n-ar trebui să renunțăm la competențele noastre atunci când evocăm ansamblul acestor probleme. Iată comentariile pe care vreau să le fac și vreau să mulțumesc încă o dată colegilor pentru intervențiile lor. Voi fi, bineînțeles, la dispoziția dumneavoastră pentru a analiza toate amendamentele prezentate pentru a ajunge la un text final. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Termenul de prezentare a amendamentelor este 15 aprilie la orele 12 și aș vrea să profit de această ocazie pentru a a cere colegilor din Franța, Portugalia și Spania, care reprezintă state membre care au astfel de regiuni RUP, probabil că ar trebui să vă gândiți la organizarea unei mini-audieri înaintea verii, pentru că Până acum n-am avut ocazia să înțelegem noi restul comisiei care este responsabilitatea noastră pentru regiunile ultraperiferice. Poate știți că direct, Direcția Generală pentru Politici, Regiuni ultraperiferice este responsabilă de acest lucru la Comisia Europeană, deci trebuie să ne gândim și la viitor, trebuie să înțelegem mai bine care sunt nevoile și provocările care ne așteaptă. Așa că între uh, colegi și coordonatori poate vom găsi o modalitate, o soluție bună pentru a organiza așa ceva, ca să fim în cunoștință de cauză când luăm decizii. În felul acesta se suspendă aici Uh, ședința noastră de azi dimineață și vom utiliza ultimele 10 minute pentru reuniunea coordonatorilor. De fapt, mai puțin de 10 minute. Aș ruga, uh, i-aș ruga pe coordonator să rămână în sală, iar ceilalți colegi să părăsească sala cât mai repede cu putință pentru a începe întâlnirea noastră cât mai repede. Mulțumesc! interpreters or we, we just have in English or what we do? Well, no, we can have it in... Uh...